Bună dimineața, Bună ziua tuturor. Afternoon. Ladies and gentlemen. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Stimați membri ai Parlamentelor Naționale și membri ai Parlamentului European. For this joint interparliamentary meeting. Iată că ne-am reunit pentru reuniunea interparlamentară la nivel de comisii cu parlamentele naționale. E vorba de răspunderea democratică în ceea ce privește strategia de securitate internă și rolul Europol, al Eurojust și al, al Frontex. Vă rog, fiți bineveniți la această ședință de lucru, care nu este prima, o ședință care trebuie să ne permită nouă să reunim toți membri ai Parlamentului European, ai uh, Parlamentelor Naționale, ai Senatelor, ai Parlamentului European, după cum spuneam, să ne permită, deci, să tratăm subiecte importante în ceea ce privește spațiul european de securitate, justiție și asta în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona. Iată că au trecut doi ani de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și am sărbătorit acest lucru. Cât de important a fost ca într-un târziu să intre în vigoare. Era evident că acest tratat plasa cetățenii în miezul preocupărilor, în miezul proiectului european, în miezul construcției europene și în miezul agendelor noastre de lucru, atât la nivel de parlamente naționale, cât și la nivel de parlament european. Însă nu s-a pus suficient accentul pe următorul fapt. Cum anume aceste aranjamente instituționale ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona urmau să ne complice viața. Tratatul de la Lisabona își dorea de fapt să simplifice lucrurile. Ei bine, poate că n-a fost adevărul golgoluț. A fost o parte din adevăr, însă nu întregul adevăr. Adevăratul adevăr este că în anumite domenii Parlament, tratatul de la Lisabona a complicat viața Parlamentului European, dar și a Parlamentelor Naționale și asta dintr-un motiv foarte întemeiat. Pentru că noi trebuie să conlucrăm împreună mai mult decât niciodată între, uh, am, decât am făcut-o în trecut. Pentru că ne ocupăm de subiecte precum libertate, securitate, justiție. E vorba de domenii atât de importante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. E vorba de libera circulație a persoanelor, de frontierele externe, de cetățenie, lupta împotriva criminalității organizate, cooperare polițienească și judiciară, tocmai pentru a preîntâmpina criminalitatea care poate avea fi, care poate fi foarte dăunătoare, lupta împotriva traficului de carne vie, lupta împotriva corupției, lupta împotriva traficului de arme, de droguri, de spălare de bani, strategii de securitate, care se referă la scopuri comune de securitate și această dorință de a construi împreună acest spațiu de securitate pentru cetățeni în care drepturile lor să fie pe deplin respectate uh, referitor la frontiere. Pentru că tocmai de asta discutăm aici. Deci iată că suntem pe deplin angajați să conlucrăm la nivel de parlamente naționale și parlament European și asta în conformitate cu articolul 12 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, care prevede ca parlamentele naționale să contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii Europene și asta prin participarea în cadrul spațiului de securitate, justiție și uh, securitate la implementarea deplină a politicilor europene din domeniu. Și acum, în conformitate cu articolul 17 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, aceste, uh, pol, aceste politici trebuie să se facă prin evaluarea constantă a Europol, Eurojust și e vorba și de cooperarea judiciară și polițenească și în acord cu articolele 85A și 85.5 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, tocmai de aceea am organizat cea de-a doua ediție a acestor uh, ședințe interparlamentare, tocmai pentru a colabora, pentru a continua acest proces care a fost lansat la Stockholm în 2010. Și cu acea ocazie s-a cerut președinției belgiene care urma să preia președinția să facă propuneri pentru ca aceste conferințe să aibă loc în mod repetat, în mod regular și să se ocupe de subiecte de afaceri externe, justiție și afaceri interne. Din punct de vedere uh, parlamentar, noi am lansat deja această procedură, această muncă, tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici și uh, trebuie să ne ocupăm de cetățenii care trebuie să fie protejați și asta prin cooperarea noastră, tocmai pentru a ajunge la o legislație europeană comună. E o adevărată provocare, o provocare din punct de vedere legislativ, o provocare pentru a garanta drepturile cetățenilor peste tot în Uniunea Europeană, este o provocare pentru a salvgarda elementele uh, esențiale ale ordinii publice la nivel național, ale sistemelor noastre naționale. Și asta în conformitate cu articolul 87 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene. Avem aici principiul de subsidiaritate și de proporționalitate care trebuie să fie pe deplin respectate și asta cu implicarea deplină a legiuitorilor la nivel național. Toate aceste aspecte operaționale ridică în fața noastră un număr de provocări, de sarcini pe care noi trebuie să le îndeplinim. Și există un anumit număr de agenții europene care sunt implicate, spre exemplu Frontex, CEPOL, ENISA, precum și alte agenții competente care au fost instituite de către tratat precum Europol, Eurojust Just, și un număr de, de sisteme precum Schengen, Eurodac și așa mai departe. Există și mecanisme uh, precum inițiativa suedeză în ceea ce privește informația. Deci vedem că administrațiile la nivel de Parlamentul European și Parlamente Naționale împreună colaborează pentru a pune la punct aceste instrumente care sunt esențiale pentru atingerea scopurilor pe care ne le-am fixat. Iar în Parlamentul European am votat referitor la instituirea Europol, și am cerut Comisiei ca până în septembrie 2010 să se facă propuneri legislative care să definească controlul parlamentelor asupra agențiilor precum Europol, Eurojust și Frontex în așa fel încât să existe o evaluare a spațiului, o evaluare constantă a spațiului de libertate, justiție și securitate. Acum, având în vedere calendarul ce fusese stabilit tocmai pentru a lisaboniza achiul comunitar, a, a trebuit să fim atenți, să respectăm acest calendar. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le putem face, altele pe care nu, tocmai pentru a uh, reduce prăpastia și pentru a reuși să atingem obiectivele pe care ne le-am fixat pentru a reprezenta cu cinste cetățenii europeni care ne-au ales. Noi încercăm să construim un spațiu comun între raportori, raportorii din umbră, pe marginea diferitelor documente care sunt discutate în Parlamentul European și care trebuie să uh, fie discutate cu toate instituțiile competente, relevante, cu agențiile de justiție, de afaceri interne, acest lucru cu aceste comisii competente este evident, este logic, aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm și ar trebui să fim conștienți de acest lucru până la capăt, până în momentul în care sarcina noastră este îndeplinită. Și iată că ne aflăm acum în sala de plen a Uh, Parlamentului European, 43 de uh, membri din 20 și 27 de state membre. Deci vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim pentru importanța pe care o acordați misiunii noastre în ceea ce privește spațiul comun de libertate, securitate și justiție. Iată că avem printre noi și pe doamna comisar Cecilia Malmström, care se ocupă de afacerile interne în cadrul Comisiei Europene. Și alături de noi este și domnul ministru Adam Rapaschi, care reprezintă Comitetul Permanent pentru Securitate Internă, COSI din partea președinției poloneze a Consiliului. Deci mai întâi o vom asculta pe doamna comisar Cecilia Malmström, apoi pe domnul ministru Rapaschi, după care vom asculta câteva intervenții care au fost programate pentru a avea informații referitoare la anumite subiecte, după care vom deschide posibilitatea de a lansa dezbateri. Având în vedere Ordinea de zi a acestei uh, ședințe uh, foarte multe persoane vor avea ocazia să ia cuvântul, dar ne vom organiza în felul următor. Doi membri din partea Parlamentelor Naționale, după care un membru al Parlamentului European. Uh, vom alterna o astfel de secvență. De aceea v-aș ruga frumos să nu uitați că aveți un timp de intervenție limitat la două minute. Putem să dăm dovadă de flexibilitate, dar este foarte important să nu pierdeți din vedere acest lucru, pentru că, iată, suntem foarte numeroși în această sală și dacă vrem în mod rezonabil să mergem până la capătul ordinii de zi, așa cum a fost ea prevăzută atât astăzi, cât și mâine dimineață, ar trebui să nu pierdem din vedere această limită de două minute. Dar, doamnă comisar Malmström, vă asigur imediat că această limită de două minute nu vi se aplică sunteți liberă să luați cuvântul și să faceți prezentarea pe care doreați să o faceți. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc frumos, domnule președinte, stimați domn, stimați doamne, dragi prieteni, sunt foarte onorată să fiu astăzi aici pentru a vorbi în fața dumneavoastră și mă bucur să văd că atât de mulți ați uh, venit pentru a discuta aceste chestiuni atât de importante de pe ordinea de zi de azi și de mâine. Securitatea, după cum a spus domnul președinte, este o prioritate pentru cetățenii noștri. La fiecare uh, sondaj Eurobarometru, în care întrebăm cetățenii despre lucrurile importante, securitatea este printre primele. Sigur că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că cetățenii săi pot, lucra într-un, pot trăi într-un mediu sigur și că drepturile lor fundamentale, în special la intimitate și la protecția datelor personale, este respectat. Și în acest cadru este extrem de important ca controlul parlamentar asupra acțiunii europene să existe, pentru că astfel activitățile noastre primesc legitimitate în acest domeniu foarte delicat. Tratatul de la Lisabona v-a permis să vă implicați mai mult în politica referitoare la libertate, securitate și justiție. Cred că este una dintre cele mai bune inovații ale tratatului, pentru că oferă o mai bună transparență, o mai bună responsabilizare și implicare a cetățenilor în acest domeniu uneori foarte controversat. Cu toții în Uniunea Europeană ne confruntăm cu amenințări uh, de securitate, precum traficul de droguri, uh, criminalitatea cibernetică, terorismul, traficul de ființe umane. Și aceste provocări au devenit și mai sofisticate și au natură transfrontalieră. Infractorii, ca și noi, profită de noile tehnologii, cum este internetul, de exemplu. Și vedem cum diversitatea în cadrul grupurilor uh, criminale crește. Pentru a face față acestei diversități, Uniunea Europeană trebuie să vină în completarea parlamentelor naționale și autorităților uh, naționale. Însă, problema securității rămâne în mare parte în competența statelor membre. Pe de altă parte, responsabilitatea asigurării spațiului uh, de siguranță europeană este partajată cu Uniunea Europeană. Cu un an în urmă, Comisia Europeană a adoptat un document privind uh, strategia internă de securitate. În respectiva comunicare s-au identificat cinci domenii de prioritate unde Uniunea Europeană poate aduce valoare adăugată cele cinci obiective strategice au fost lupta împotriva uh, criminalității organizate, terorismului, criminalității cibernetice, consolidarea gestionării frontierelor externe și construirea rezilienței în fața dezastrelor naturale și um, produse de om. Strategia privind securitatea internă este o agendă comună a statelor membre și a Uniunii Europene pentru a răspunde acestor provocări în anii care vor urma. Instituțiile, statele membre și agențiile colaborează zilnic pentru a continua implementarea acestei strategii. Iar rolul agențiilor europene este unul tot mai mare. Directorii își vor discuta propriile activități în decursul acestei după amieze și mâine. Agențiile sunt importante în punerea în aplicare a, a strategiei interne de securitate și uh, funcția lor este cel mai bine exploatată atunci când ele pot colabora cu instituțiile europene, cu alte agenții și cu autoritățile naționale. Anul viitor, Comisia va propune uh, reformarea Europol pentru a consolida capacitatea sa de a lupta împotriva criminalității și pentru a consolida controlul democratic. Totodată vom uh, propune să transformăm CEPOL într-o agenție modernă și eficientă care să joace un rol cheie în schema europeană uh, pentru comerț. Titlul acestei întâlniri, a primei sesiuni, este Responsabilitatea democratică. Eu cred că Legitimitatea democratică a agențiilor Uniunii Europene va beneficia de, de pe urma creșterii transparenței în fața Parlamentului și de aceea am propus discuții cu parlamentele privind strategia multianuală a uh, Europol și programul, la programul său anual de lucru. De aceea susținem transmiterea mai multor informații de la agenții către parlamentele dumneavoastră. Regulamentul Frontex recent oferă un exemplu bun despre cum responsabilizarea democratică poate deveni mai concretă. Agențiile vor informa Parlamentul în mod anual cu privire la activitatea lor, iar Parlamentul poate trimite acolo agenți care să uh, afle mai multe despre activitatea lor. Propunerea Comisiei, prezentată acum două săptămâni, are ca scop uh, protejarea liberei mișcări a uh, persoanelor și orice asemenea sistem trebuie să se bazeze pe Uniunea Europeană și necesită implicarea Parlamentului European. De aceea, propunerea este, se bazează pe articolul 77 din tratat. Tot acum finalizăm primul raport anual privind implementarea strategiei interne de securitate. Raportul va evalua punerea în practică a strategiei și va face recomandări privind acțiunile viitoare. Europol, împreună cu Eurojust și Frontex, au contribuit la pregătirea raportului privind starea securității interne a Uniunii Europene. Toate amenințările din raport există încă. Ele nu și-au pierdut din importanță. S-au realizat multe, dar trebuie să Continuăm. În lupta împotriva crimei organizate, progresele sunt bune. S-a propus o legislație europeană privind colectarea uh, registrelor de nume ale pasagerilor în zborurile care intră și ies din Uniunea Europeană și avem o directivă privind uh, traficul care armonizează definirea acestei infracțiuni și protejează victimele într-o măsură mult mai mare. Trebuie să progresăm de asemenea în ceea ce privește recuperarea activelor în, uh, din perspectiva uh, abordării administrative. Investigațiile comune, inclusiv echipele comune de anchetă, anchetă, au dus la rezultate bune și trebuie folosite mai frecvent în viitor. În ceea ce privește terorismul și radicalizarea, Realizările uh, se referă în special la crearea unei rețele de conștientizare a radicalizării adoptată cu o lună în urmă, adoptarea unei comunicări privind un sistem de finanțare a traficului la nivelul Uniunii Europene este în curs de uh, elaborare. Totodată se vorbește și despre îmbunătățirea uh, transportului uh, pe uscat. Uh, S-au făcut progrese în stabilirea unui centru european pentru criminalitate cibernetică, pentru elaborarea de linii directoare pentru identificarea conținutului ilegal online și crearea de echipe de răspuns. În ceea ce privește gestionarea frontierelor, trebuie să consolidăm cooperarea între statele uh, membre în, uh, pentru soluționarea uh, infracțiunilor transfrontaliere. Comisia va înainta o propunere cu privire la Eurosur în viitorul apropiat. Uh, S-a uh, lucrat și la evaluarea riscurilor și uh, totodată se încearcă elaborarea unui model în ceea ce privește uh, evaluarea riscurilor. Însă, la acest domeniu al gestionării crizelor este necesară o cooperare între statele membre și Uniunea Europeană și după cum am spus în remarca introductivă, sigur că pentru toate acestea este esențial să respectăm drepturile fundamentale incorporate acum în Tratatul de la Lisabona. În încheiere, domnule președinte, um, Deputații europeni joacă un rol foarte important după Lisabona. Este un lucru care trebuie salutat, chiar dacă inițial au apărut o serie de discuții despre cum să se interpreteze acest lucru și dacă este Uh, și a fost nevoie de timp pentru ca instituțiile să se adapteze. Un exemplu în acest sens îl reprezintă uh, raportul din inițiativă elaborat în prezent de doamna Boiselino. Aștept cu nerăbdare să colaborăm cu privire la acest raport și sper ca raportul anual privind securitatea internă va crea uh, o ocazia pentru dezbateri și în parlamentele naționale. Securitatea în Europa nu poate fi construită fără o responsabilizare democratică puternică și cred că anul acesta facem pași în uh, atingerea acestui obiectiv. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Președintele, mulțumim doamnă comisar Malmström. Acum vom asculta câteva cuvinte din partea domnului Adam Rapatski, după cum am spus, președintele Comitetului Permanent pentru Securitate Internă, COSI, în numele președinției poloneze a Consiliului. După aceea, după cum am spus, vom mai asculta doi membri ai uh, prezidiului, doamna Rita Borsellino, raportoare pentru strategia de securitate internă a Uniunii Europene, membra Comisiei Libe în Parlamentul European și domnul profesor Giuseppe Cataldi de la Universitatea din Napoli. Domnule Rapalski, aveți cuvântul. Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją przyjąłem za... Doamnelor și domnilor, este o bucurie pentru mine să mă pot afla astăzi alături de dumneavoastră. Am acceptat așadar cu bucurie invitația la această reuniune cu privire la uh, rolul Europol, Frontex și Eurojust uh, în ceea ce privește strategia de securitate internă. Este o onoare să mă aflu în rândul unor uh, persoane de rang înalt. Eu personal lucrez de 20 de ani în domeniul secur uh, securității interne și al poliției uh, în Polonia. Am putut vedea lupta împotriva criminalității în întreaga Polonie din, din cadrul poliției și trebuie să vă spun că asigurarea securității este o mare provocare. De un an și jumătate a fost creată strategia uh, de securitate uh, a Uniunii Europene, o strategie care dorește să combată amenințările din Uniunea Europeană Uh, și respectiv amenințările care nu se referă la un singur sta, stat membru, ci amenințări cu care ne confruntăm cu toții. Criminalitatea organizată, terorismul, uh, criminalitatea cibernetică uh, nu pot fi stăpânite dacă nu acționăm și cooperăm la nivel internațional dincolo de frontierele noastre. Strategia ne permite să spunem că instrumentele pentru aplicarea acestei abordări trebuie să se bazeze pe valori comune, cum ar fi democrația, statul de drept și drepturile fundamentale ale omului. În calitate de reprezentant al autorităților de aplicare a legii, care se concentrează asupra combaterii infra infracțiunilor în cadrul securității, Um, e bine, eu din această calitate vă vorbesc, însă în același timp um, trebuie menținut uh, echilibrul cu respectarea drepturilor cetățenilor. În același timp în care sunt protejați, trebuie ca și drepturile lor să fie respectate. Securitatea internă trebuie și mijloacele pentru atingerea ei trebuie să fie proporțională nu se poate ajunge în situația în care atingerea unui nivel de securitate să se facă cu prețul uh, răpirii din libertățile cetățenilor. Trebuie să se găsească un echilibru între cele două niveluri. Strategia de securitate internă și aplicarea ei solicită de asemenea și utilizarea datelor personale ale unor cetățeni ai, Uni ai Uniunii Europene, a statelor terțe. Și aici trebuie să se mențină un echilibru. Volumul datelor trebuie să crească, însă în același timp drepturile cetățenilor trebuie să fie respectate. Progresul tehnologic nu trebuie să însemne o amenințare în domeniul protecției datelor, ci trebuie în același timp să ducă la o mai bună și o mai eficientă protecție. Normele actuale prevăzute pentru, pentru colectarea și stocarea de date se bazează tocmai pe uh, proporționalitate și uh, legitimitate mai ales uh, confidențialitatea datelor este foarte importantă și, de asemenea, supravegherea din partea unor uh, organe independente. E bine, toate aceste măsuri trebuie puse în măsură în aplicare cu uh, cel mai mare nivel de protecție a datelor personale, astfel încât să se asigure cel mai sigur sistem pentru cetățenii europeni. În același timp, Trebuie ca cetățenii europeni să fie din ce în ce mai mult conștientizați uh, de faptul că drepturile lor pot fi um, restrânse în cazuri de uh, securitate uh, internă. Respectiv, cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă cu datele pe care uh, le colectăm, trebuie să știe de asemenea că aceste date sunt protejate și, strict, și utilizarea lor este strict controlată. Acest echilibru între protecția uh, fundamentală a datelor și nevoile în ceea ce privește aplicarea strategiei publice, e bine, acestea sunt provocările cu care se confruntă parlamentele naționale, dar și Parlamentul European. Avem oportunitatea să creăm o legislație bună care să permită și să garanteze că datele sunt utilizate, sunt colectate și stocate în mod uh, adecvat. În același timp însă trebuie să putem da informații cu privire la cantitatea de date colectate, uh, mai ales când este vorba de controle operaționale, în timpul cărora sunt colectate aceste date, apoi uh, durata de stocare. Statele membre au aici uh, dreptul să facă anumite solicitări și, în același timp, pot să Um, ceară informații cu privire la modul în care sunt utilizate datele colectate. Comisia uh, pe care o prezidez în timpul um, președinției poloneze se referă la uh, securitatea internă. Este o, un, un, comita, un comitet permanent care urmează să um, pună în, în aplicare planuri pe termen lung stabilite uh, dinainte, sunt uh, obiective strategice și planuri operaționale care urmează să fie puse în practică și care um, ne vor permite să facem față provocărilor. Munca comitetului nostru se, este dedicată și uh, aplicării strategiei, în, um, idei de a ne asigura că drepturile cetățenilor sunt respectate în timpul aplicării uh, strategiei de securitate internă. În timpul președinției poloneze, Polonia uh, încearcă în timpul, uh, în ceea ce privește strategia de securitate internă, uh, să respecte, așadar să garanteze uh, drepturile uh, fundamentale ale omului. Vă mulțumim, domnule Rapatski. Dăm cuvântul raportorul, raportoarei noastre pentru strategia de securitate internă a Uniunii Europene, doamna Rita Borsellino. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ultimo incontro, dal nostro precedente incontro, e quasi due dall'entrata in vigore del Trattato di Dragi colegi, de la intrarea, de doi ani de la intrarea în vigoare a uh, Tratatului de la Lisabona, putem observa că am, s-a constatat nu numai o evoluție a cadrului juridic intern, ci și un salt calitativ, mai ales în ceea ce privește politicile legate de spațiul de securitate, libertate și justiție. Înainte de tratatul de la Lisabona, Uniunea încerca să favorizeze cooperarea dintre administrații și încerca să definească norme minime comune. Însă, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, am încercat să constituim politici comune în materie de protecție la frontiere, uh, um, fluxuri migratorii și așa mai departe. Deci trebuie să depășim strategiile naționale și să mergem mai departe, către o perspectivă europeană. Iar în această perspectivă, așa cum spune articolul 2 al tratatului, e bine, parlamentele naționale trebuie să contribuie la acest proiect european fără a renunța la relațiile uh, bilaterale pe care le pot avea cu celelalte state membre. Și doar plasându-ne astfel într-o perspectivă europeană vom reuși să ajungem la uh, depășirea provocărilor pe care le presupune mondializarea sau uh, fluxurile migratorii. În domeniul economic, Uniunea Europeană a realizat faptul că nu a dezvoltat suficient uh, guvernanța economică, lucru care ar fi trebuit să permită o monedă unică mai puternică. Acum Uniunea Europeană încearcă să găsească soluții într-o stare de urgență. Eu n-aș vrea ca o astfel de situație să se repete pentru spațiul european de securitate, libertate și justiție. În ultima vreme vedem că există semne clare de neîncredere între diferite state membre și există această tendință de a prelua controlul la frontiere, de a uh, reintroduce și aceste inițiative sunt justificate de, de, cu argumente precum care există amenințări la frontiere, ca și cum statele membre nu ar fi în măsură să Uh, prezinte toate garanțiile necesare pentru libera circulație a persoanelor. Um, acest lucru e echivalent cu situația monedei euro în uh, piața unică. Nu putem modifica lucrurile decât dacă conlucrăm, dacă colaborăm împreună și renunțăm la uh, slogane care nu au decât o intenție, aș spune eu, electorală. În articolul 80 al tratatului, solidaritatea este impusă. Această solidaritate nu este doar financiară, ci decurge și din obiectivele definite de uh, Consiliul European în programul de la Stockholm. E vorba de strategii specifice ce trebuie să fie adoptate, precum strategia de securitate inter- inter- internă, așa cum a fost adoptată anul trecut. Iar în această perspectivă, dacă ne dorim într-adevăr o colaborare Uh, corectă. Parlamentul European a spus întotdeauna că România și Bulgaria trebuie să joace un rol important în cadrul cooperării Schengen și având în vedere că aceste două ări au reușit testele tehnice, ar fi trebuit să facă parte din spațiul Schengen. De aceea nu mi s-a părut absolut deloc corect ca anumite guverne să evoce impunerea unor noi condiții. Deși știm că extinderea Schengen poate să uh, presupună anumite riscuri dacă ne dorim ca lucrurile să fie serioase, dacă ne dorim ca toate controlele la frontieră să fie serioase, e bine, Comisia și Parlamentul sunt gata să pună la punct un sistem de securitate global pentru toți cetățenii europeni și nu un sistem fragmentat pentru uh, cetățenii dintr-o anumită țară. Așteptăm cu nerăbdare primul raport anual referitor la ceea ce se întâmplă ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, însă mi se pare deja foarte important faptul că avem acum această dezbatere. Dacă inițiativa noastră interparlamentară va continua și sper că va fi cazul, sper că anul viitor să avem cel de-al doilea raport anual, însă să obținem acest document înainte de ședință și sper că acest comitet, COSI, ne va trimite uh, raportul uh, Uh, și că acesta va fi mult mai detaliat decât uh, cel pe care îl vom avea anul acesta. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la schimbul de informații uh, la nivel interinstituțional. În momentul de față, lucrurile lasă de dorit, pentru că rezoluțiile adoptate de către Comisia Libe uh, exprimă în mod clar acest lucru. În anumite domenii, precum lupta împotriva terorismului, lupta împotriva criminalității organizate, e vorba de raportul Intelveld și raportul Alfano, lucrurile sunt clar afirmate și e o frustrare, o frustrare care e cu atât mai mare cu cât tratatul Uh, de funcționare a Uniunii Europene în articolul 70 precizează că uh, dreptul de informare a Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European. Dar vedem că în practică lucrurile nu sunt chiar perfecte și dacă nu se remediază acest lucru, controlul democratic nu va fi eficient. Sper că dezbaterea noastră de astăzi și de mâine ne va permite să revenim asupra programului Eurojust, Frontex și Europol pentru anul 2012. În calitate de Comisie Libe la Parlamentul European, noi am cerut tocmai pentru a ă, compensa această lipsă de informare oficială, să ni se transmită ă, informații suplimentare. Și am cerut și un studiu referitor la rolul agențiilor ă, europene în așa fel încât să vedem cum anume acestea intervin în uh, implementarea concretă a securității la nivel intern, așa cum cere tratatul. Știu că metodologia de lucru este una serioasă, însă mi se pare inacceptabil ca pentru următorul ciclu politic de securitate care începe în 2012 să se facă o, o, o astfel de programare fără participarea Parlamentului European și fără participarea Parlamentelor Naționale. Mie mi se pare că acest studiu ar trebui să răspundă și la anumite critici care au fost adresate agențiilor europene în momentul în care acestea intervin, fie individual, fie în cooperare cu administrațiile naționale. Problema este una reală și trebuie luată în considerare pentru că misiunea acestor agenții este din ce în ce mai importantă și de altfel tratatul prevede participarea parlamentelor naționale la controlul Europol și al Eurojust. Este clar stipulat în tratat. Dar de ce acest control nu s-ar putea efectua și asupra altor agenții, precum Frontex, care au un rol deosebit de important, pentru că, în mod progresiv, construim o rețea întreagă de organisme în care administrațiile naționale sunt reprezentate. Și e nevoie, deci, de un control parlamentar. Un studiu comparativ al situației parlamentelor naționale în ceea ce privește accesul la documentele clasificate uh, ca fiind confidențiale. Ar fi interesant să avem acest lucru. Este inevitabil că în momentul în care discutăm de probleme de securitate la frontierele externe, anumite informații trebuie să fie, uh, să fie protejate și trebuie să fie declarate confidențiale pentru a nu pune sub semnul întrebării interesele atât ale Uniunii cât și ale anumitor state membre. Însă accesul la astfel de informații nu trebuie să fie împiedicat. Uh, cetățenii Uh, au dreptul să știe ce se întâmplă. Și există o lipsă de norme obligatorii în materie de uh, clasificare și declasificare a documentelor. Deci câțiva funcționari naționali sau europeni au în domeniu o competențe excesive. Ei sunt cei care hotărăsc dacă uh, putem avea acces la anumite documente. La nivel european, situația este destul de complicată, neclară și sper că revizuirea regulamentului Domnul Cashman, de altfel, se ocupă de acest raport, ne va permite să obținem progrese și că se va găsi o soluție legislativă mai aproape de această idee de uniune a drepturilor. În documentele dumneavoastră nu veți găsi proiectul de raport pentru că aveam intenția să-l redactez ca urmare a dezbaterilor noastre de astăzi și de mâine. Și ca urmare a întâlnirilor pe care le voi avea cu raportorii din umbră din partea diferitelor grupuri politice și din, ca urmare a comunicării comisiei. Ultima observație. Aș vrea să ne organizăm mai bine data viitoare pentru, această, pentru a organiza această întâlnire, în așa fel încât uh, să putem utiliza timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a discuta uh, pregătind în același timp și rapoarte care uh, pot fi uh, dezbătute la nivel național. Bineînțeles, în acest sens respect avizul președinției și concluziile ce vor fi trase ca urmare a acestor dezbateri. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc doamna Borsellino și acum, în acest prim tur de intervenții de deschidere, vom avea o prezentare din partea profesorului Giuseppe Cataldi, care ne va propune punctul de vedere al universităților uh, în ceea ce privește spațiul de securitate, libertate și justiție. Domnul Cataldi, domnule profesor Cataldi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit un discurs scurt în engleză, dar mai întâi vreau să vă mulțumesc în uh, limba mea maternă, dumneavoastră și organizatorilor acestei reuniuni, pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint câteva scurte puncte din perspectiva academică. Este o onoare pentru mine, atât pentru mine personal, cât și pentru instituția ai uh, cărei uh, vicerector sunt, și anume Universitatea de Studii din Napoli. O să vă vorbesc puțin despre perspectiva uh, securității după intrarea în uh, vigoare a tratatului de la Lisabona securitate care, la nivelul individului, nu este încă suficient de bine acoperită. În perspectiva mea, ea se uh, concentrează mai mult pe cooperarea interguvernamentală și securitatea Uniunii Europene ca atare. Voi încerca, prin urmare, să identific uh, un instrument uh, jurisprudențial bine cunoscut, și anume marja doctrinei de evaluare al cărei potențial a rămas neexplorat până acum în ceea ce privește provocarea abordării la nivel operațional a echilibrării securității interne și drept, obligațiilor de drepturi ale omului. Marșa de apreciere sau de evaluare poate fi oarecum transpusă din domeniul jurisprudențional în uh, viața uh, reală. Se poate stabili o paralelă între uh, instanțe și uh, persoane alese ca reprezentanți ai uh, oamenilor, ambii reprezentând și având dreptul și datoria de a acționa ca paznici ai celor uh, de acasă pentru că extinderea vechilor competențe și crearea de noi competențe trebuie să fie echilibrată cu stabilirea unui sistem de supraveghere judiciară și parlamentară integrală, după cum a prevăzut uh, tratatul de la Lisabona, însă acest lucru este departe de a fi realizat la nivel strategic și la nivel legislativ și chiar și la nivel operațional. Sigur că există complicații, sigur că există dificultăți și dați-mi voie să menționez doar câteva dintre ele. Problema cetățenilor din țările terțe. Spațiul nostru de libertate, uh, securitate și justiție nu se poate uh, construi uh, pe socoteala drepturilor cetățenilor din uh, țările terțe. Nu trebuie să uităm spiritul uh, Convenției de la Tampere din 1999 când s-au stabilit elementele de bază ale drepturilor omului. Nu este vorba doar de o problemă democratică, ci și de o problemă de civilizație și umanitate care se adresează și cetățenilor non-europeni. Nu are niciun sens să construim o fortăreață europeană. O a doua complicație este, desigur, și cooperarea statelor terțe, pentru că să protejezi drepturile omului și să implementezi în același timp politici de securitate este dificil din cauza colaborării cu țările terțe și cu agențiile țărilor terțe și trebuie să ai relații cu agențiile de punere în aplicare a legii din țările terțe care nu reacționează întotdeauna cu aceeași promptitudine și nu au aceleași uh, temeri ca și Uniunea Europeană. Acesta însă trebuie să fie folosit ca un uh, stimulent pentru a vrea mai mult prin acordurile de cooperare cu statele uh, vecine și organizațiile internaționale. Trebuie să ne apărăm standardul minim. Dați-mi voie să vă reamintesc uh, binecunoscuta sentință Iusuf și Cadi de la Curtea din Luxemburg, care a demonstrat că standardul de protecție al drepturilor fundamentale pe care l-a avut în vedere Comitetul uh, Națiunilor Unite sunt foarte apropiate de achiul european. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt uh, doctrina privind uh, aprecierea marginală și să vă explic cum se poate folosi în uh, contextul nostru. În general, expresia apreciere marginală se referă la spațiul de manevră discreționară pe care Curtea Europeană o acordă națiuni, uh, autorităților naționale pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Uh, obiectivul, uh, cuvintele cheie sunt bine cunoscute, subsidiaritate și revizuire pentru a descrie funcționarea acestor sisteme. Astfel, potrivit uh, jurisprudenței uh, de la uh, curții de la Strasburg și în contact continuu cu autoritățile naționale, autoritățile, aceste autorități sunt mai în măsură decât cele europene să vorbească despre uh, restricții. Însă, orice încălcare a drepturilor omului trebuie să uh, dețină anumite caracteristici pentru a putea fi acceptabilă. Pentru a ne apropia de subiectul nostru, eu cred că relația dintre adunările legislative europene, parlamentele naționale și Parlamentul European și agențiile europene pentru afaceri interne trebuie să se bazeze pe instrumentele elaborate și testate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru uh, a susține relația dintre uh, nivelurile naționale și supranaționale în cadrul protecției drepturilor omului. Trebuie să explorăm posibilitatea uh, pentru uh, inversalea rolurilor doctrinei. Desigur, marja de apreciere a acestor agenții trebuie să fie limitată. Nivelul național și supranațional trebuie să verifice bazele unor parametri generali atunci când uh, limitele de legalitate au fost uh, depășite. Iar parametrii sunt bine cunoscuți. Control legal la nivel intern, accesibilitate, siguranță, urmărirea unui scop legitim, există existența unor nevoi uh, sociale presante și proporționalitate. Deci, folosirea doctrinei margei de apreciere poate vedea ca un instrument concret în planul de acțiune privind drepturile omului, conform paragrafului 7.2 al programului de la Stockholm, control de natură interparlamentară. Este foarte important și pentru că există încă o serie de probleme pe care le resimțim în statele membre vis-a-vis -vis de felul în care agențiile ar putea acționa. Dați-mi voie să vă reamintesc decizia din Germania din 30 iunie 2009 care, deși considera tratatul de la Lisabona compatibil cu Constituția, instanța nu a pierdut uh, ocazia de a recomanda o interpretare limitată a uh, dispozițiilor atunci când ele au uh, impact asupra vieților uh, de zi cu zi ale oamenilor. Este uh, un caz de îngrijorare vis-a-vis -vis de faptul că supravegherea parlamentară nu este încă percepută ca un tot unitar. Iată, deci, o problemă de uh, responsabilitate democratică pentru construirea unui spațiu democratic public în care spațiul de uh, libertate, securitate și justiție să fie uh, privit ca un spațiu embrionar. Nu este doar o uh, recomandare, ci o obligație juridică pentru Uniunea Europeană, conform articolelor 10 și 2 din Tratatul de la Lisabona. Și cu aceasta o să-mi închei intervenția trebuie să soluționăm această problemă a responsabilității și responsabilizării, iar un instrument util ar putea fi utilizarea acestei mar- doctrine a marjei de apreciere, așa cum a fost ea elaborată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnule profesor Cataldi. Acum, după cum am spus, avem 40-45 de minute rămase pentru discuții. Vă sugerez să, dau cuvânt, să dăm cuvântul doi membri, uh, la doi membri a Parlamentelor Naționale, după care unui uh, eurodeputat pe rând. Începem cu Lord David Hanning de la uh, Camera Lorzilor din Regatul Unit. Domnule președinte, vă mulțumesc frumos că mi-ați dat ocazia profit de această intervenție pentru a lăuda raportul pe care l-a elaborat Comisia privind strategia internă de securitate a Comisiei, Comisia mea, LIBE. Ideea centrală a fost ca securitatea internă, deși este o responsabilitate națională, nici nu începe și nici nu se termină la granițele naționale. Acest lucru înseamnă că este necesară atât acțiune colectivă cât și acțiune națională. Iar al do- a doua idee de bază este că uh, noi considerăm că uh, Comisia în cele cinci uh, priorități identificate, contraterorism, criminalitate cibernetică, uh, crimă organizată și dezastre, uh, le-a identificat obiectivele corecte și a făcut bine să se concentreze pe ele. Ideile principale pe care le-am tras au fost că securitatea internă trebuie să meargă mână în mână cu securitatea externă, iar Comisia trebuie să facă mai multe decât a făcut în trecut pentru ca aceste două um, domenii să devină mai bine coordonate. Apoi, susținem nevoia recunoașterii legislației privind registrele de nume ale pasagerilor, care se află în prezent uh, în uh, discuție la instituții și considerăm că ar fi mai eficientă dacă s-ar aplica și zborurilor din Uniunea Europeană, nu doar celor care vin din exteriorul Uniunii Europene. În al treilea rând, am fost puțin surprinși că reprezentanta Comisiei nu a vorbit despre rolul militar, uh, rolul armatei în uh, problema dezastrelor. Cred că am văzut cu toții în cazul tsunamiului din Japonia cum, în cazul unui dezastru atât de mare, rolul armatei în etapele timpurii de după dezastru este absolut crucial. Considerăm, prin urmare, că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească cum să coordoneze și această activitate. Și concluzia finală, generală, a fost că mi-e teamă să spun că sunt încă două organisme în Consiliu care se ocupă de aceste probleme și este necesară o oarecare raționalizare în perioada următoare. Și fără să fi, arăt lipsă de respect pentru domnul ministru Rapaschi, cred că noi considerăm, aș vrea să spun că COSI nu ar trebui uh, prezidat uh, prin rotație, ci de o persoană numită sau aleasă de comitet pentru o perioadă de 2 ani, așa cum se face și în gestionarea Europol sau Frontex, pentru, ca, um, pentru a obține o mai bună continuitate. Dar principal accent s-a pus pe uh, spațiul cibernetic, un domeniu nou pentru Uniunea Europeană, care devine zi de zi o amenințare tot mai mare pentru prosperitatea și securitatea noastră. În timp ce am redactat uh, raportul, am uh, descoperit exemple despre cum sunt atacate instituțiile, atât Serviciul de Acțiune Externă, cât și uh, schema de comercializare a emisiilor au fost atacate în această perioadă. Și dacă îmi permiteți, o să vă spun și că nu au rezolvat situația deosebit de bine pentru că nu erau echipate să aibă un răspuns bun. Trebuie să consolidăm capacitatea instituțiilor și unele state membre au cunoștințe foarte bune bune în acest domeniu. Să ajutăm așadar instituțiile să își construiască sisteme de apărare pentru a nu ne trezi cu o problemă endemică. Apoi, sunt de acord cu doamna comisar, avem nevoie de un centru pentru criminalitatea cibernetică și sper că atunci când doamna comisar va elabora o propunere, va aloca această sarcină Europolului, pentru că noi considerăm că este instituția potrivită în acest sens. Tot legat de acest lucru, trebuie să spun că nu sunt de acord cu guvernul nostru care spune că singurul lucru pe care îl putem face este să creăm un centru de criminalitate cibernetică în cadrul resurselor existente. Noi nu credem că este o soluție foarte credibilă. Așadar, acesta este raportul, rezumatul aveți în documente, dar sper că măcar câțiva dintre dumneavoastră vor analiza raportul integral. Și în încheiere dați-mi voie să spun că a fost vorba de un vot de încredere în felul în care doamna comisar și-a organizat sarcinile. Președintele, mulțumesc domnule Lord Harning. Acum domnul Constantinos Zavaras din Parlamentul Elen. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o mare onoare faptul că putem participa la o reuniune cu parlamentele naționale și cu Parlamentul European. Este uh, chiar uh, un lucru plăcut, uh, faptul că putem participa. Însă, pentru ca această procedură să fie și pusă în practică, trebuie să aflăm în primul rând, ce, um, ce s-a făcut cu concluziile și rezultatele la care am ajuns anul trecut. Ce rezultate, așadar, um, s-a, s-au obținut. Și pe, în urma acestui control parlamentar, așadar, stabilit. În al doilea rând, i-am ascultat pe antevorbitorii mei, au prezentat uh, problemele din punctul de vedere al Uniunii Europene. Dar eu cred că, în primul rând, avem obligația, în aceste momente decisive pe care le trăim la ora actuală, uh, în special în sudul Europei, e bine, cred că avem obligația să acordăm cea mai mare importanță politicii și democrației uh, și nu birocrației care nu își dă seama că elaborarea unei strategii de securitate internă și unei strategii um, politice, e bine, toate acestea au numai o, atunci o valoare dacă la încep, de la bun început ne uh, sprijinim și ne bazăm pe democrație. Totul, trebuie să se, totul se întâmplă în, caz, în cadrul unor regimuri democratice și pe baza unor valori democratice și când ni se explică uh, și când politica se implică, politica cu pe mare, uh, E bine, dacă dorim ca această politică a Uniunii Europene să fie aplicată, mă tem că piețele nu au înțeles încă asta, pentru că politicienii se apără față de uh, procedurile care uh, vin înspre noi dinspre piețe și la asta trebuie noi să fim atenți, pentru că și asta are de-a face cu strategia pe care trebuie să o elaborăm pentru securitatea internă. Mulțumesc. Doamna Sargentini, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-i pe colegii mei și pe invitații noștri, nu mi este foarte clar ce considerăm subiect, tema reală al acestei strategii. Mă refer la comentariile profesor, domnului profesor Cataldi, care vorbea despre cetățeni, ai statelor terțe care nu ar trebui să fie victimele politicilor noastre. Noi discutăm aici, în calitate de deputați, din Europa și din statele membre. Și bineînțeles că dorim să cooperăm pentru a crea această strategie de securitate internă, dorim să creăm prevederile adecvate acestei strategii. Am un rapor, avem un raport din partea Europol, o analiză a Europol cu privire la anumite probleme care există și avem de asemenea documente din partea Consiliului. De exemplu, migrația și, migra- și migrația ilegală sunt considerate o problemă. Este corect, dar este vorba de o problemă de securitate? Parlamentele naționale și Parlamentul European nu sunt uh, de acord cu uh, analiza Europol, iar apoi COSI uh, au luat propria lor decizie. Deci cum putem să ne asigurăm că rezultatele deciziilor luate vor fi utile? Una, o altă problemă sunt uh, obiectele contrafăcute. Conform ACTA, contra, medicamentele contra, contrafăcute. Ei bine, iată, acest uh, subiect poate fi unul de ordin penal. În Europa, de exemplu, s-ar putea să nu existe un brevet pentru anumite medicamente create în uh, state terțe. Iar apoi se pune problema forțelor de muncă care migrează. Dar cum putem face o distinție între ceea ce este sigur și ceea ce nu este sigur? Președintele, dacă îmi permiteți, urmează o a doua rundă de întrebări din partea a doi membri ai parlamentelor naționale și a unui eurodeputat, astfel încât să... și apoi să dăm înapoi cuvântul vorbitorilor pentru a răspunde. Domnul Andrei Humco din Bundestagul German. Mulțumesc! Discutăm acum și cum poate fi elaborată o strategie de securitate internă cu garantarea protecției datelor și a drepturilor fundamentale ale omului. Am o întrebare către doamna comisar Malmström. Uh, urmează să fie uh, semnat acordul uh, cu privire la registrul cu, nume, um, cu numele persoanelor, PNR. Cum aveți de gând să um, răspundeți la preocupările exprimate de către societatea civilă în acest sens și cum vor, va fi abordat în viitor faptul uh, că la ora actuală 394 de angajați ai Homeland uh, Security din Statele Unite um, au uh, dat o listă de uh, cu aproximativ 4.000 de persoane uh, care nu se pot urca la bordul unui avion. Apoi, în programul Comisiei pentru finalul acestui an este un, prevăzut una, un plan de acțiune pe, cu, privind cooperarea cu Turcia. Poate ne puteți explica despre ce este vorba, pentru că aici uh, se pune uh, problema respectării drepturilor omului. O ultimă întrebare. Domnul profesor Cataldi vorbea despre o reală problemă a răspunderii democratice. Acest lucru se referă și la agențiile Uniunii Europene, Frontex, Europol. Cred că există și un studiu aici în Parlamentul European care se ocupa de problema um, controlului democratic. Cum urmează să fie abordată problema acestui control democratic care de fapt lipsește uh, pentru aceste agenții. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Bulan din uh, Parlamentul Ceh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea doar o observație referitoare la intervenția doamnei Borsellino. Ea s-a referit la anumite dificultăți legate de clasificarea anumitor informații, gradul de clasificare și utilizarea acestor informații. Adevărat că e un subiect pe care le evocăm deseori și uh, aici ne confruntăm cu probleme, probleme de comunicare între diferitele organisme polițienești din diferitele state membre. Eu sunt de părere că ar fi bine să se instaureze anumite reguli care să corespundă cu regulile care există, spre exemplu, și sunt în vigoare în cadrul NATO. Iar în uh, aceste reguli există un principiu. Cel care a creat informația o poate clasifica pentru că el este cel care știe cel mai bine care este gradul de clasificare al acestei informații, iar ceilalți trebuie să accepte acest lucru. Deci, pentru ca informația să fie difuzată, să fie accesibilă, autorul informației este cel care poate lua o astfel de decizie. Și cred că am putea instaura în intern o astfel de, uh, un astfel de sistem. Apoi, s-a evocat controlul parlamentar. Într-adevăr, parlamentele ar trebui să aibă posibilitatea de a dispune de informații, iar în acest sens, Ține de statele membre acest lucru. Ele sunt cele care trebuie să definească sistemul și ele sunt cele care pot cere să aibă acces la informații. Mulțumesc și pentru a încheia acest al doilea tur de intervenții, doamna Sonia Alfano din partea Parlamentului European. Grazie eu benvenuto a tutti colleghi che rappresentano qui. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit tuturor colegilor din parlamentele naționale. Aș dori să mă refer la subiectul criminalității organizate în Uniunea Europeană. Dintotdeauna ne-am dorit acest uh, raport. Aici, eu, pers eu personal și Comisia pentru Drepturile Omului uh, Iar acest lucru s-a văzut și la votul din septembrie din comisie. Înțeleg ce a, înțe ce a propus până acum uh, Parlamentul. O listă la final și o serie întreagă de dorințe diferite. Asta arată că Parlamentul nu dorește să rămână pasiv, ci să își ia, uh, să-și exercite rolul în ceea ce privește criminalitatea organizată. S-a menționat crearea unei uh, comisii uh, temporare pentru criminalitate organizată și care să se ocupe de criminalitatea organizată și mafia, astfel încât să se Uh, faciliteze acțiuni de la nivelul uh, Uniunii Europene. Știu că durează ceva timp să se creeze astfel uh, de organisme, însă este important. Toate părțile interesate sunt conștiente de asta. Avem nevoie de multă hotărâre pentru a combate criminalitatea organizată. Există unele recomandări din partea mea norme stricte pentru combaterea criminalității organizate, o mai bună coordonare între Europol, Eurojust, OLAF și autoritățile naționale, îmbunătățirea cooperării judiciare și recunoașterea deciziilor uh, din instanță, transparența normelor pentru a Uh, elimina uh, posibilitatea ca banii publici să ajungă pe mâini criminale, norme împotriva spălării banilor, norme care să, per, care să evite ca cei condamnați, după ce și-au exercitat, uh, după ce și-au dus la bun sfârșit um, pedeapsa, um, deci norme care să nu le permită să aibă acces la um, funcții publice. la ora actuală avem o abordare redusă, reticentă în um, capturarea acestor rețele. Este vorba de Italia, țările baltice, um, țările din Balcani. Comisia noastră cred că nu a avut un rol suficient de important rețelele din cele 27 de state membre se extind, sunt prezente în uh, economie, în, în sectorul financiar și în administrațiile publice. Iar o analiză atât de um, clară cum a fost cea prezentată de Octa uh, cere acțiune de la nivel politic. Există, uh, de exemplu, comunicarea din partea Comisiei Policy Cycle 2011-2013, dar aceștia sunt pași solicitați de către Consiliu și aici Parlamentul European și Parlamentele Naționale au fost prea puțin implicate. Apreciez ceea ce face Comisia și doamna Malmström Europol, Eurojust încearcă să se îmbunătățească, dar dați-mi voie să vă întreb cum putem să ne plângem de Europol și Eurojust dacă noi, reprezentanții cetățenilor, nu ne exercităm drepturile și nu facem tot ce ne stă în putință. Dar trebuie să vă spun că munca la domeniul politic începe. Uh, articolul 10, de exemplu, ne amintește că modul de funcționare al Uniunii Europene se bazează pe democrație reprezentativă. Articolul 12 prevede participarea activă a parlamentelor naționale. Cred că Parlamentul European ar trebui, împreună cu parlamentele europene, să ia rolul de lider, lideri pol politici este, cred eu, singura posibilitate de a lupta în mod serios împotriva criminalității organizate. Eu cred că raportul meu și raportul doamnei Borsellino și raportul doamnei Intfeld uh, vor fi puse în practică și sper că fiecare dintre dumneavoastră și dintre noi este conștient de faptul că parlamentele trebuie să coopereze. Doamna comisar Malmström trebuie să, uh, ia un, să prindă un avion. De aceea îi dau cuvântul domnului Hannes Fazekas din Parlamentul Austriac, iar apoi uh, îi voi da cuvântul doamnei comisar Malmström, astfel încât uh, dumneai să poată pleca la timp, la patru și jumătate fix. Domnul Hannes Fazekas. Mulțumesc. Am ascultat prezentările uh, dumneavoastră și s-au menționat aspectele protecției datelor și a protecției drepturilor cetățenilor și la nivelul statelor naționale ca răspuns la terorism și criminalitate organizată uh, decidem asupra unor măsuri care permit supraveghere, colectarea de date, um, consultarea uh, zborurilor, ascultarea telefoanelor și așa mai departe. Aș vrea să întreb care este strategia concretă a Europei când este vorba de a garanta libertățile personale și protecția datelor, având în vedere terorismul și criminalitatea organizată. Vă mulțumim foarte mult pentru concizie. Doamna comisar Malmström, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am să încep prin a-i spune doamnei Borsellino că în viitor va trebui să încercăm să calibrăm rapoartele și dezbaterile. Acest eveniment a fost uh, organizat prea târziu pentru asta, dar Cred că la anul va fi o idee foarte bună pentru a avea o dezbatere pentru, cu privire la strategia de securitate internă. Lord Hanning, uh, raportul pe care l-ați menționat este unul foarte bun, uh, îl, recom îl recomand tuturor, uh, conține informații foarte bune. Aveți dreptate, trebuie să facem mai mult pentru a face o legătură între securitatea internă și cea externă pentru că ele sunt strâns legate. Înainte de a face raportul de evaluare, voi uh, discuta cu doamna Ashton, doamna înalt reprezentant, pentru a vedea cum putem să uh, avem o mai bună cooperare cu Serviciul de Acțiune Externă, mai ales în ceea ce privește terorismul și criminalitatea organizată. Uh, clauza de solidaritate din tratat uh, prevede ca resursele militare să fie la dispoziție în caz de criză. Deci uh, noi analizăm modul, în continuare modul în care putem să îmbunătățim uh, gestiunea crizelor. Nu am făcut suficient aici și este clar un domeniu unde trebuie făcut mai mult. Reprezentantului din uh, Germania, din Bundestagul german, registrul cu numele persoanelor se discută acum Ă, comisia a făcut propunerea sa ă, și, bineînțeles, se prevăd ă, posibilități de căi de atac și compensații. Trebuie să vedem care va fi rezultatul final în urma dezbaterii. Avem și o cooperare structurală cu Turcia în acest moment. Există o cooperare între granița turco-greacă cu privire la acest Uh, subiect. Europol cooperează de asemenea cu Turcia, dar nu avem o uh, cooperare de securitate internă structurată cu această țară. Doamna Alfano, uh, să cerem banii. Da, aveți dreptate. În decembrie vom elabora, vom prezenta o propunere pentru a îmbunătăți posibilitățile de a Uh, confisca bunurile uh, infractorilor. Unele state membre sunt mai avansate în acest sens. Și nu în ultimul rând, uh, reprezentantului din Parlamentul Austriac este un aspect foarte important. De fiecare dată când avem o propunere, uh, anali- când, și când elaborăm o propunere, analizăm proporționalitatea și subsidiaritatea și, bineînțeles, uh, limitele sunt stabilite de tratat și de Carta Drepturilor Omului. Doamna, uh, colega mea, doamna comisar Reding, lucrează, în genera- lucrează la o propunere cu privire la protecția datelor pentru a include principii pentru toate registrele și așa mai departe. Bineînțeles, uh, deja avem o serie întreagă de criterii pe care încercăm să le luăm în considerare, știind, bineînțeles, că este vorba de subiecte dificile și controversate. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a face un scurt schimb de opinii și aștept cu nerăbdare uh, cooperarea viitoare cu Parlamentul European, dar și cu parlamentele naționale. Vă mulțumesc, doamnă comisar Malmström. Înțelegem, bineînțeles, faptul că trebuie să plecați pentru a, a lua avionul. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Dau cuvântul domnului ministru Rapatski pentru a răspunde la aspectele menționate. Dziękuję, panie przewodniczący. Odniósłbym się do pracy. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mă refer la munca Comitetului Permanent pentru Securitatea Internă, COSI. E vorba de un nou organism care încă încearcă să-și găsească locul, ceea ce înseamnă că încearcă să nu uh, se suprapună structurilor deja existente. Și s-au depus eforturi foarte mari în acest sens, tocmai pentru ca aceste domenii strategice care ne permit să luptăm împotriva delicvenței organizate, împotriva terorismului, împotriva problemelor legate de clauza de solidaritate și de protecție a frontierelor uh, externe, uh, interacțiunea care există între securitatea internă și securitatea externă. Toate aceste priorități sunt definite în strategia de securitate internă și toate aceste priorități se dezbat și se analizează în sânul Comitetului Permanent pentru Securitatea Internă, COS. COSI. COSI are o metodologie și o metodă de lucru foarte specifice încearcă să identifice diferite domenii ale criminalității organizate și pentru asta ne bazăm pe rapoartele pregătite de către Europol și astfel analizăm care sunt aceste principale amenințări care pot apărea ca urmare a criminalității organizate, după care pregătim obiective strategice pe care dorim să le îndeplinim și asta în funcție de un calendar fixat. Iar pentru asta, ceea ce facem este că pregătim un program, un program de acțiuni care, în principiu, trebuie să fie consecvente cu acțiunile desfășurate în agențiile europene și în diferitele uh, servicii naționale lupta împotriva uh, uh, criminalității organizate ne permite să punem accentul pe domeniile principale. Evident, nu ne putem ocupa de toate aspectele, însă ceea ce încercăm este să definim acele domenii care, după părerea noastră, necesită o acțiune, o intervenție. Și apoi, având în vedere ciclul de programare a întregului calendar, ceea ce încercăm să facem este să vedem uh, care sunt consecințele și care sunt concluziile, învățămintele pe care le putem trage tocmai pentru a putea uh, rezolva problemele principale cu care ne confruntăm. Și încercăm deci să ne concentrăm pe acele elemente care se înscriu în strategia de securitate internă. De asemenea, încercăm să vedem cum putem apropia politica internă de politica externă în diferitele politici și punțile care există, spre exemplu politica de vecinătate. Sperăm să uh, redactăm o foaie de parcurs care să fie dezbătută la COSI și apoi ne dorim să avem și o metodă de acțiune uh, și să propunem soluții. Iată deci intervenții concrete care din punct de vedere strategic ceea ce fac de fapt și de drept este construiesc structura întregii arhitecturi de uh, securitate. Mulțumesc și acum dăm cuvântul doamnei Borsellino pentru a prelua din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare a diferitelor intervenții, cred că putem face un rezumat, o sinteză în câteva cuvinte. E vorba de concepte fundamentale, deosebit de complexe, dar care pot fi uh, definite în câteva cuvinte. Conceptul de securitate. Acesta nu poate fi uh, despărțit de, drepturile, de conceptul de drepturile omului. E o exigență care reiese din toate intervențiile și care apare frecvent în munca noastră. Ne dorim ca aceste două aspecte să meargă mână în mână și asta este un lucru indispensabil. Un alt element pe care îl putem sublinia. Trebuie să conlucrăm când spun să conlucrăm, asta nu înseamnă doar parlamentele naționale împreună cu Parlamentul European, ci să conlucrăm cât mai mult posibil și cu Comisia Europeană și cu agențiile europene și, pe cât posibil, și cu Consiliul, pentru că, având în vedere un subiect atât de complex, atât de important, este absolut necesar să existe această colaborare care să aibă drept scop tocmai securitatea cetățenilor europeni fără a uh, produce interferențe în uh, securitate și în drepturile pe care le pot avea cetățeni și state terțe. Uh, trebuie să punem cu toții împreună competențele noastre pentru a elabora un sistem, un sistem care să ne permită să elaborăm reguli. Și asta este foarte important. Nu trebuie să uităm, așa cum se spunea adinaori, faptul că există o valoare fundamentală care se află la temelia însă și a Uniunii Europene și anume solidaritatea. Nu există o țară care este sigură, în siguranță, dacă nu există această solidaritate. Ori eu nu vreau să renunț absolut deloc la acest concept de solidaritate. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Borsellino. Domnul Cataldi, câteva comentarii în final. Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Borsellino și cu oratorii precedenți. Noi dispunem de organisme deosebit de importante din punct de vedere tehnic, din punct de vedere operațional. Cunosc foarte bine agenția Frontex, am avut ocazia să colaborez cu ei și este evident că tot ceea ce se face astăzi trebuie să uh, fie întotdeauna evaluat în funcție de echilibrul ce trebuie să existe între respectarea drepturilor omului pe de o parte și eficiență pe de altă parte. Sistemele naționale ca urmare a evenimentelor din 11 septembrie, putem spune că acestea au funcționat foarte bine, pentru că în momentul în care executivul a luat anumite inițiative, aceste inițiative au fost ulterior transpuse în practică, verificate, controlate de către parlamentele naționale sau de către instanțe naționale. Așa s-a întâmplat în Franța, în Italia, în Marea Britanie. Și asta demonstrează că o democrație funcționează în mod corect. Este evident că Europa are o răspundere importantă. Avem un set de norme minime, un set de norme absolute în ceea ce privește protecția drepturilor omului. E vorba de norme ce nu le putem negocia, ce sunt indiscutabile. Și ceea ce este important, de asemenea, este pentru comunitatea internațională Uh, să nu uităm că există o, un fel de delocalizare a răspunderii. Uh, spre exemplu, pentru a lupta împotriva pirateriei în Somalia s-a prevăzut o competență juridică în Kenya pentru a judeca cei pirați. Ori eu, sincer, vă spun, am îndoieli Uh, cu privire la o astfel de decizie. Nu știm exact cine anume este responsabil, cine anume exercită această competență, această răspundere. Ca jurist, acest lucru în principiu nu pune probleme, dar știm că uh, competența juridică nu se aplică în acest caz și știm că în propunerea comisiei lucrurile nu sunt foarte clare uh, referitor la metoda uh, de lucru. Nu știm exact cine este responsabil și în ce fel și cum anume pot fi evocate toate aceste aspecte în fața Curții de Justiție Europene. În articolul 263-240 ale tratatului nu sunt uh, deocamdată suficient de clare pentru că nu există tocmai această legătură indispensabilă. Însă, așa cum spunea uh, un orator precedent, în momentul în care discutam, spre exemplu, despre imigrație. Imigrația nu e o problemă, ci este un fapt. A existat întotdeauna în istoria omenirii, deci trebuie să gestionăm acest fenomen. În sine nu e o problemă, ci este un fapt. Și trebuie să ținem seama de acest lucru, ținem seama de tradiția democratică a statelor europene. Nu avem alt mijloc, nu avem altă posibilitate. Uh, nu putem să ne permitem să tergiversăm. Uh, eu cred că în momentul în care sunt dificultăți, acestea trebuie rezolvate. Domnul președinte, mulțumesc, domnule Cataldi. Acum, fără a aștepta prea mult, mulțumim mai întâi membrii uh, primului panel de experți, după care trecem acum la cea de-a doua parte a acestei ședințe de lucru. O a doua parte intitulată în ordinea de zi sesiunea 1, și anume evaluarea, prevenirea și combaterea criminalității organizate și a terorismului, rolul Europol și cooperarea sa cu administrațiile, administrațiile naționale. Mai întâi, domnul Rob Wainwright, directorul Europol, va lua cuvântul, după care va lua cuvântul vor lua cuvântul alte persoane pe care le voi prezenta, însă fără a aștepta prea mult, uh, mulțumim primilor oratori și îl salutăm deja pe domnul Rob Wainwright. Just, just a second. Yes? We're welcoming our panelists. Mr. Agustin Díaz de Mera. Uh, urmează și domnul Agustin Diaz de Mera, un alt vorbitor, după domnul Rob Wainwright. Îi urăm și lui uh, uh din păcate, domnul Diaz de Mera uh, a fost uh, înlocuit. El, din motive medicale, lipsește de câteva zile de la Parlament și a fost înlocuit cu cu domnul, uh, cu doamna Teresa Jimenez Beseril, colega dumnealui. Ea vorbește în numele Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. Și după dumnea ei urmează domnul profesor Iorg Monar, director de studii în cadrul Colegiului Europei Președintele la Catedra de Studii Europene Contemporane la Universitatea Sussex din Brighton. După care uh, va urma dezbaterea, însă începem cu domnul Rob Wainwright, directorul Europol. Stimate domnule președinte, distinși eurodeputați, distinși uh, deputați ai Parlamentelor Naționale, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat la această uh, reuniune un element important în procesul de uh, discutare a răspunderii democratice. Dați-mi voie să vă descriu relațiile care exist există în prezent între Europol, Parlamentul European și Parlamentele Naționale și să vă spun cum poate fi uh, pusă în practică răspunderea democratică a Europol și în viitor. După cum știți, Europol este Agenția Europeană de uh, Punere în Aplicare a Legii. Noi coordonăm ceea ce eu cred că este un răspuns eficient la uh, criminalitatea internațională și terorismul în Europa, facilitând schimbul de informații penale între poliție, autorități vamale și alte autorități de aplicare a legii. Noul nostru sediu, deschis de maestatea sa regina țărilor de jos la 1 iulie anul acesta, găstuiește peste 700 de experți, analiști și ofițeri de aplicare a legii din toate agențiile majore de aplicare a legii din Europa. Uh, tot aici intră și 130 de ofițeri de legătură care acționează în capacitate oficială în numele acestor agenții, reprezentând uh, o capacitate unică de aplicare a legii la nivel european. Agențiile din Europa se bazează pe uh, sprijinul nostru operațional uh, non-stop pentru a coordona uh, anual în jur de 1300 de de, în jur de 13.000 de operațiuni la nivel european și internațional. Sigur, uh, cooperăm cu și cu alte agenții europene, inclusiv Frontex și Eurojust, iar partener, și alți parteneri din toată lumea, inclusiv Interpol și țări terțe, precum Statele Unite, precum și statele din vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Nu avem uh, putere coercitivă, dar cred că capacitățile noastre de combatere a criminalității au dus la distrugerea multor rețele criminale și la arestarea a mult uh, infractori și recuperarea a sute de victime ale traficului de persoane, inclusiv copii. În urma atacului din uh, iulie din Norvegia, Europol a activat prima uh, rețea de răspuns a Uniunii Europene, care a reunit experți în contraterorism uh, din, partea, din statele membre pentru a oferi sprijin dedicat în urma evenimentelor tragice din Norvegia și în special pentru a oferi o evaluare a amenințării reprezentate de terorismul la nivel european. Un alt exemplu recent al activității noastre a fost uh, Operation Rescue de anul trecut. Poate cel mai mare caz internațional de exploatare a um, copilului. Aici experții noștri tehnici și uh, analiștii au uh, colaborat cu parteneri din întreaga lume pentru a identifica 705 de suspecți online, dintre care 190 au fost arestați și, cel mai important, 230 de victime copii au fost identificate și salvate de, din mâinile prădătorilor. În ceea ce privește rolul Europol în strategia internă de securitate a Uniunii Europene, uh, acest rol a fost clarificat. Grație acestei strategii, uh, prioritățile sunt identificate pe baza procesului sistematic de evaluare coordonat de Europol, dar care depinde foarte mult de informațiile colectate colecționate de la autoritățile naționale din statele membre. După cum ați auzit deja astăzi, se elaborează strategii astfel pentru a aborda aceste amenințări la nivelul Uniunii Europene. Din anii 90, Europol a devenit din, uh, o agenție europeană în toată puterea cuvântului pentru prima dată. Răspunderea sa a fost uh, dezbătută chiar din momentul uh, creării sale. Uh, și chiar și mai mult acum în calitatea sa de agenție europeană. Desigur, tratatul de la Lisabona pune Parlamentul European și Parlamentele Naționale în centrul uh, procesului decizional și se combină cu noul cadru uh, juridic al Europol adoptat uh, în aceeași perioadă. Acest lucru a dus la creșterea controlului direct asupra Europol. Uh, dăm încă socoteală Consiliului uh, de Administrator, dar ne aflăm și sub supravegherea Parlamentului European și a Consiliului, care împreună acționează ca autoritate bugetară pentru prima dată. În plus, parlamentele naționale primesc foarte multe documente informaționale din partea noastră, inclusiv proiecte de legi și rapoarte uh, anuale din partea curții Curții de Conturi. Eu uh, vin uh, cu regularitate la Parlamentul European, am vizitat și parlamentele naționale și mai ales în cele din Regatul Unii, Germania, Italia și Spania, care uh, sunt cele mai interesate de activitatea noastră. După cum am spus mai devreme, s-a schimbat cadrul uh, nostru juridic în 2010. Uh, și împreună cu tratatul de la Lisabona, uh, aceste uh, două texte sunt un beneficiu pentru controlul democratic. Rolul Parlamentului nu se limitează doar la nivel bugetar, ci și la controlul uh, general al Europol. Aștept cu nerăbdare noul uh, temei juridic al Europol uh, în baza tratatului 88 din uh, articolului 88 din tratatul de la Lisabona. Este o ocazie excelentă pentru creșterea răspunderii democratice a Europol și pentru creșterea eficienței agenției. Evaluarea independentă a cadrului juridic legal, cadrului juridic actual se face în prezent. Vom trage învățămintele din acest exercițiu și le vom folosi în uh, redactarea noului regulament. Acest nou regulament probabil va fi ultima uh, reformare majoră a Europol pentru următorii ani și trebuie să ne asigurăm că este un document potrivit pentru activitatea ulterioară a uh, forțelor polițienești din Europa. Există și alte metode de a ne îmbunătăți activitatea. De exemplu, un mai mare suport financiar pentru activitățile operaționale și domeniile prioritare, mai ales prin utilizarea mai uh, productivă a mecanismului de finanțare uh, european. Poate și dezvoltarea capacității Europol de a acționa uh, sprijinind statele membre în lupta împotriva a ceea ce a fost descris astăzi ca epicentrele majore ale uh, activității criminale din uh, Europa și din jurul Europei. Cred că putem să ne bazăm și pe experiența actuală pentru uh, Centrul de combatere a contrafacerii euro. Avem un mandat clar în acest sens și până în prezent am înregistrat uh, succese. Acest model s-ar putea repeta, cred eu, și în alte domenii uh, transnaționale. Pe lângă aceste idei mai operaționale, trebuie să avem în vedere și alte aranjamente pentru consolidarea cooperării cu parlamentele naționale și cu Parlamentul European. Oamenii vorbesc adesea despre găsirea unui echilibru dintre eficiență și răspundere. Sigur că nu trebuie să, să facem una în detrimentul celeilalte. Răspunderea este un mijloc pentru atingerea eficienței și uh, Deși autonomia Europol rămâne limitată, răspunderea sa a fost extinsă în ultima perioadă. Un raport recent al Parlamentului privind uh, agențiile de securitate și spionaj din Uniunea Europeană spune că probabil Europol este cea mai controlată agenție de poliție din Europa. Totodată Statewatch a lăudat uh, sistemul nostru de protecție a datelor ca un model pentru sectorul uh, polițienesc și uh, de justiție din Uniunea Europeană. Sunt convins că răspunderea noastră poate fi îmbunătățită și mai mult și uh, Aștept cu nerăbdare dezbaterea cu Comisia Libe din uh, perioada următoare. Între timp, câteva idei practice. Mai întâi, cooperarea cu uh, membrii Parlamentului poate fi consolidată, oferind acestor comisii mai multe informații despre activitățile noastre. În aprilie, an de an, uh, Eurodeputații primesc raport anual privind uh, contraterorismul, dar cred că ar trebui să primească și evaluarea privind uh, crima organizată. Totodată ar putea să primească o prezentare anuală uh, a raportului uh, Europol și instrumentul legal al Europol, în uh, baza căruia ne organizăm activitățile. Cred că aceste rapoarte ar putea fi depuse către COSAC. Ar trebui să aibă loc reuniuni între reprezentanții Europol și oficialii europeni pentru a îmbunătăți înțelegerea de ambele părți. Reuniunile pe care le-am avut cu reprezentanții parlamentelor naționale și membrii uh, Comisiei Libe au fost întotdeauna constructive și ne-au permis uh, să facem un schimb foarte bun de opinii. Mi-ar face plăcere să vin chiar și mai des în fața eurodeputaților și a parlamentelor naționale. Cred totodată că am putea crește conștientizarea cu privire la activitatea Europol și controlul asupra activității noastre dacă am crea o, o subcomisia LIBE pentru a se ocupa de um, activitatea agențiilor. Știu că a fost o recomandare într-un document recent al Parlamentului European. În concluzie, aplicarea legii este strâns legată de suveranitatea națională și protecția drepturilor fundamentale. Prin urmare, sectorul de justiție și afaceri interne al Uniunii Europene este esențial. Uh, Europol este finanțat de contribuabilii europeni, deci avem o datorie ca uh, funcționari publici să fim transparenți parenți și salut orice îmbunătățiri care vor, îmbunăt- vor uh, veni în beneficiul acestei transparențe. Agenția trebuie să facă tot ce poate pentru a fi mai eficientă și mai transparentă. Astfel putem să ne creștem răspunderea democratică și să îmbunătățim felul în care putem sprijini statele membre în lupta împotriva uh, criminalității și terorismului. În cele din urmă, răspunderea este un mijloc spre acest uh, scop și un uh, ajutor pentru o mai bună eficiență, ajutând statele membre să urmărească, să prindă teroriștii, astfel încât Uniunea Europeană să devină un loc mai sigur. Domnule președinte, aștept cu nerăbdare să lucrăm în continuare împreună pentru a atinge acest scop. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Wainwright. Acum o auzim pe doamna Jimenez Beseril din partea Parlamentului European. Bună ziua tuturor! Este pentru mine o onoare să fiu astăzi prezent aici împreună cu dumneavoastră și, după cum vedeți, nu sunt domnul Augustin Dias de Mera, îl înlocuiesc el a trebuit să, uh, să, fie, să fie absent din cauza unei probleme pe care o avea în Spania, însă lucrez împreună cu el în cadrul Comisiei Libe și împărtășim împreună această ambiție de a lupta împotriva terorismului, de a lupta împotriva crimelor și uh, îmi consacru toată energia acestui subiect. În general mă ocup de subiecte uh, precum apărarea victimelor au existat mai multe rapoarte pe care le-am redactat în acest sens, precum Ordinul de Protecție a Victimelor și în acest caz mă aflu aici pentru a discuta despre controlul parlamentar asupra activităților el Europol, având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona și propunerea de regulament. În articolul 88 al Tratatului de funcționare a Parlamentului European, a Uniunii Europene, se declară că Parlamentul European și Consiliul vor determina prin intermediul unor regulamente uh, fixate în funcție de regulile de procedură ordinară, cu o decizie, care vor fi structurile și modul de funcționare și sfera de acțiune și competențele Europol. Același aliniat prevede ca viitorul regulament să stabilească procedurile de control ale activităților Europol din partea Parlamentului European control la care vor trebui să fie asociate și parlamentele naționale. Cadrul de reglementare actual al Agenției Europene Europol nu prevede un mecanism veritabil de control democratic al activităților sale și măsurile ce uh, sunt uh, luate uh, pentru a controla Europol se limitează doar la aspectele bugetare, vorba de uh, decizia 43-44 din partea Consiliului și de aceea e nevoie de un adevărat control parlamentar al activităților acestei agenții. Decizia Consiliului a fost transmisă Parlamentului European și Parlamentul European în acest sens are doar o poziție de observator și are uh, doar o posibilitate de intervenție facultativă, care în principiu nu are un caracter obligatoriu. Studiul recent realizat de către Direcția Generală a Politicilor Interne ale Parlamentului European a pus diferite întrebări, întrebări interesante, care cu siguranță vor duce la anumite controverse. Raportul respectiv avertizează despre dificultățile tehnice și operaționale legate de un eventual control parlamentar al activităților Europol și altor agenții uh, din spațiul de libertate, securitate și justiție. Printre altele este uh, subliniată confidențialitatea posibilitate de a, de a avea interferențe în subiecte care țin de competența națională și eventual un, uh, uh, o intervenție care va avea un caracter negativ asupra modului în care ar putea funcționa aceste agenții. Și în final se ajunge la concluzia că autoritățile comune de control uh, um, asupra Europol, asupra Eurojust ca uh, mecanisme de control în supravegherea datelor trebuie să fie organizate. Însă, Având în vedere modul în care funcționează uh, și sunt organizate aceste agenții, în special Europol, cred că aici avem o oportunitate uh, extraordinară pentru ca Parlamentul uh, European să poată participa la crearea mecanismului celui mai indicat pentru supravegherea activităților sale. Și astfel trebuie să concretizăm în mod clar care vor fi instrumentele de control pe care le vom avea asupra Europol. Care ar trebui să fie acestea? Și asta în seama de această posibilitate de control comună, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. Eu aș spune că pentru Parlamentul nostru este absolut fundamental ca Europol și toate celelalte agenții să funcționeze în mod corect. Și este foarte important să ne dăm seama că Parlamentul European trebuie să aibă un rol de supraveghere a tuturor acestor activități. De aceea, acest regulament este vital. E nevoie de încredere. Eu cred, așa cum a spus și uh, directorul Europol, domnul Wainwright, că această încredere este deosebit de importantă pentru că reprezintă baza unei viitoare colaborări. Și așa cum a spus domnul director, acest lucru s-ar putea îmbunătăți dacă exista o mai bună informare din partea agenției care să explice uh, care sunt activitățile sale. Cred că e nevoie de un schimb de informații, pentru că asta reprezintă în fond motorul uh, care ne va permite să funcționăm în mod optim. Și astfel vom reuși să ne îndeplinim acest uh, acest uh, scop, iar cei care vor avea de pierdut vor fi criminalii și teroriștii, iar noi vom avea doar de câștigat. Uh, Domnul președinte, mulțumesc, doamna Veseril, iar pentru a încheia acest panel și pentru a putea lansa discuțiile, vom, îl vom asculta acum pe domnul profesor Iorg Monar, director de studii în cadrul Colegiului Europei. Domnul Monar, vă rog. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale. Este o mare onoare pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră astăzi. Subiectul de astăzi este evaluarea, prevenirea și combaterea criminalității organizate și a terorismului. Aș dori să vă spun câte ceva cu privire la aceste elemente și cu privire la rolul El Europol. În ceea ce privește evaluarea, cred că este foarte clar că Europolul a făcut mari progrese în ceea ce privește uh, evaluarea riscurilor cu privire la diferite infracțiuni în Europeană. Uh, Puteți vedea uh, diferențierea în ultimele rapoarte din ultimii 10 ani criminalitatea organizată, criminalitatea organizată uh, Așadar, pe categorii, suntem departe de anul 1999, când predecesorul dumneavoastră îmi spunea că uneori citea în ziare informațiile pe care nu putea să le Uh, pună în, nu, nu le obținea de la statele membre și, drept urmare, nu uh, putea decât așa să le introducă în rapoartele sale. Uh, evaluarea riscului criminalității organizate pare un rol tehnic al Europol, însă este și un rol politic, pentru că numai când avem o definiție comună a amenințărilor, putem să elaborăm și politici comune și cred că noul um, um, ciclu politic uh, face ca Europol să devină și mai um, important. Dacă îmi permiteți să adaug încă un, un aspect de natură critică. Cred că ceea ce lipsește într-o oarecare măsură în aceste evaluări uh, ale criminalității este o concentrare asupra costurilor criminalității. Pe de o parte, în ceea ce privește costul uman, și anume numărul persoanelor care sunt victimele uh, criminalității, uh, persoane din state terțe care sunt victimele ale traficului de ființe umane, de exemplu. Iar apoi costul economic, pentru că criminalitatea organizată uh, creează costuri economice foarte mari. Uh, corupția um, și uh, alte efecte, alte um, alte, alte consecințe. Deci cred că această evoluare a costurilor ar uh, fi utilă. Cred că este foarte dificil să obținem date în acest sens, însă cred că trebuie să avem o idee asupra ceea ce înseamnă costurile pentru societățile și economiile noastre. Este important pentru că vom avea de-a face în curând cu probleme bugetare grave și la nivel național, la nivel european de asemenea, va trebui să justificăm mijloacele utilizate pentru lupta împotriva criminalității mai mult ca niciodată. Și de aceea este foarte important să știm care sunt uh, cele mai important, cei mai importanți factori în ceea ce privește uh, costurile. În ceea ce privește prevenirea, este foarte clar că decizia Europol uh, pune accentul, se concentrează asupra uh, detectării, investiga, investigării și re, uh, combaterii crim, crimelor grave. Însă articolul 5.4 uh, oferă un mandat și pentru prevenirea criminalității, iar aici um, rolul poate fi foarte important, și anume crearea unei, de exemplu, unei platforme uh, în, pentru prevenire. Trebuie să vedem uh, statele membre ca pe un mare rezervor de cunoașteri uh, cu privire la prevenirea uh, criminalității. Există unele state membre care pot să spună altor, să împărtășească experiența lor altor state membre cu privire la cum previn anumite tipuri de criminalitate. Iar eu cred că Europol poate să joace un rol esențial uh, și așadar și în acest domeniu, în domeniul prevenției. Și cred că asta ar fi și în beneficiul um, percepției publicului, care la ora actuală um, este aceea Europol ca un um, um organ de represiune, de combatere. În ceea ce privește aspectul de combatere, știm că Europol nu are puteri coercitive. Deci partea de combatere la nivel operațional se face în statele membre, însă Europol este în primul Uh, rând în lupta împotriva uh, criminalității organizate și a terorismului, pentru că nicio altă instituție europeană nu poate judeca mai bine care sunt provocările uh, cooperării inter um, transnaționale și transfrontaliere între forțele polițienești. Noi suntem acolo și știm ce se întâmplă și cred că Um, Europol poate să își um, extindă rolul identificând uh, aspecte uh, strategice, deficite strategice și modul în care ele pot fi combătute. Sunt convins că ar putea fi dificil de um, implementat pentru că decizia Europol trebuie să fie pentru că asta înseamnă că uh, șeful Europol trebuie să fie um, um, eficient, dar și uh, foarte diplomat. E bine, cred că este un domeniu delicat, dar cred că Europol ar putea să ne spună ce fel de legislație ar fi necesară pentru a uh, elimina obstacolele din calea cooperării um, polițienești transfrontaliere. Nu trebuie ca Europol să joace rolul comisiei, ci Europol să identifice deficitele, iar apoi să lase la latitudinea instituțiilor politice eliminarea acestora. Eu cred că este nevoie de un anumit curaj uh, politic pentru asta. Uh, dar Europolul are, dispune de această expertiză și ar trebui utilizată. De asemenea, cooperăm cu uh, state terțe, uh, instruind și creând capacități în um, uh, polițiile din statele respective. De exemplu, dacă creăm și uh, construim capacități în aceste state terțe, trebuie să putem evalua dacă aceste expertize sunt uh, folosite în scopuri bune sau dacă poate unele sunt folosite în scopuri represive care nu sunt în linie cu valorile europene. Europol este singura agenție care are o perspectivă în toate cele 27 de state membre și în state terțe. Deci are informațiile din aceste uh, țări. E bine, există așa numitele uh, documente de discuții în care sunt identificate aceste unele puncte strategice ca puncte care trebuie să fie discutate. Nu de fiecare dată ele sunt preluate de către Consiliu, dar ele sunt identificate. De exemplu, dacă Europol ar utiliza poziția sa strategică pentru a lansa o dezbatere cu privire la puncte strategice, cred că ar fi un lucru bun. În ceea ce privește indicatorii de performanță, eu am fost uh, impresionat de acești uh, indicatori cheie de performanță. Se vede foarte clar că Europolul încearcă să facă tot ce poate cu uh, resursele sare uh, limitate. Cred că anul acesta bugetul dumneavoastră nu a crescut absolut deloc în termeni reali. Și cred că uh, Um, este ușor pentru Comisie și pentru Consiliu să acorde Europol din ce în ce mai multe sarcini, însă trebuie nu trebuie pierdut din vedere faptul că nu poți să dai sarcini suplimentare unei uh, organizații fără să îi crești uh, bugetul. Trebuie să se găsească un echilibru aici, iar uh, Europolul ar trebui să aibă dreptul să poată uh, Uh, respinge unele cereri din partea unor state membre și să prioritizeze aceste cereri pe care le primește. Apoi, în ceea ce privește, din nou, um, indicatorii de performanță. Și știu câte ceva despre asta pentru că universitățile britanice au o obsesie cu indicatorii de performanță. Ei bine, acești indicatori uh, sunt întotdeauna asociați cu o cifră. Și riscul există ca atunci când um, Um, totul se bazează pe cifre, să încerci să faci ca ele să arate bine și să accepti uh, mai, o sarcini mai multe, tocmai pentru ca uh, acești indicatori de performanță să dea bine. Bineînțeles că uh, sperăm să vedem răspunsuri din ce în ce mai multe la cereri din partea statelor membre, dar Uh, în mare cred că uh, este mai importantă calitatea muncii depuse decât uh, atingerea obiectivelor statistice. Apoi, în ceea ce privește relația între Europol și Parlamente, este esențial pentru legitimitatea uh, spațiului de libertate, securitate și justiție ca uh, mecanismele de tragere la răspundere să fie puse în Uh, practică. Și, uh, după cum s-a spus, Parlamentul își ia foarte în serios aceste, uh, acest rol. Am uh, citit ceva în comunicarea Comisiei din, 2000, din decembrie 2010, pentru că acolo se spunea că aceste proceduri ar implica, citez, prioritizarea, stabilirea de priorități pentru activitatea uh, agenției. Mie mi se pare că asta merge prea departe. Europol, uh, Europolului se impun deja suficiente priorități din partea statelor membre. Uh, dacă ar mai urma ca și Comisia să impună priorități și parlamentele, ar fi prea mult. Să nu uităm că poliția ține de domeniul executiv. Cred că ceea ce ar putea să facă Parlamentul ar fi să uh, Uh, pună întrebări foarte clare și detaliate și să critique Europolul în momentul în care Europolul nu își uh, atinge obiectivele. Dar nu cred că iar face viața mai ușoară adăugând o nouă listă de priorități la lista de priorități care este deja suficient de lungă. Mulțumesc, spune președintele. Acum uh, puteți pune întrebări, face remarci Uh, membrii parlamentelor naționale, domnul Filippo Saltamartini din Senatul Italian va fi primul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte onorat să pot să intervin uh, aici, la par Parlamentul European. Aș dori să îi spun președintelui, directorului Europol, că am o întrebare pentru dumnealui și anume, care este politica Europol pentru de, uh, creare, cre, uh, crearea unei culturi de anchetă comune între forțele de poliție europene, mai ales având în vedere faptul că statele membre au aranjamente diferite, mai ales în ceea ce privește uh, probele. Există standarde diferite în ceea ce privește probele. Când vorbiți despre securitate și combaterea terorismului și a criminalității organizate, există o tendință de a nu lua în considerare funcțiile de punere sub acuzare și uneori obligațiile de a pune sub acuzare Deci, practic, punerea sub acuzare în diferite locuri a acel, aceleași organizații poate să fie dificilă. De asemenea, trebuie spus faptul că operațiunile transnaționale uh, ale acestor organizații uh, cresc și sunt din ce în ce mai des transfrontaliere, deci va fi foarte greu de găsit echilibrul uh, cu Uh, libertățile. Apoi, un alt punct important este protecția victimelor. Este ceva ceea ce este foarte des neglijat în politicile europene. Există, de exemplu, cazul foarte grav al uh, uh, uh traficului de ființe uh, umane la granița sudică. Mai dorește, nu mai dorește nimeni de la Parlamentele Naționale să intervină? Dau cuvântul doamnei Ana Gomez de la Parlamentul European. Sorry, I thought I had. Uh, gostava de, muito obrigada. Gostava de perguntar ao Sr. Rainwright e ao Professor Monar se uh, justamente... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare de adresat uh, directorului Europol. Având în vedere cele spuse de domnul profesor Monar și anume rolul activ al Europol pentru a identifica costul sau costurile uh, criminalității organizate și identificarea unor teme strategice, aș dori să știu dacă în contextul actual acest sistem nu ar putea eventual să ne permită să luptăm și împotriva corupției. Uh, și, luptă, și să luptăm împotriva paradisurilor fiscale, care uh, nu sunt neapărat offshore, ci sunt mai degrabă onshore, deci se află în statele uh, europene. acolo, nefiind vorba de sume care vin din țări terțe, ci sume care vin de la proprii noștri contribuabili și care, uh, bineînțeles, uh, prejudiciază economiile uh, noastre. Deci, acest fenomen ne îngrijorează. Și acum, domnule Wainwright, în acest domeniu, ce face uh, Europolul? Uh, există foarte multe uh, lacune, întârzieri, chiar și în materie de cooperare între diferitele entități care există în statele membre și care lucrează pe această temă. Ele cooperează în identificarea uh, crimelor și a criminalilor, dar uh, durează foarte mult până se ajunge la un rezultat. Și de aceea nu știu ce se poate face. Există, spre exemplu, uh, solicitări de cooperare din partea autorităților portugheze, însă lucrurile întârzie, durează. Mai există și o anchetă în ceea ce privește vânzarea submarinelor nemțești către Portugalia, aspect deosebit de important, uh, având în vedere găurile din finanțele portugheze și așa mai departe, însă nu reușim să ajungem la o anchetă uh, concretă. A durat mai mult de 2 ani de zile, din 2008 până încoace, până când uh, autoritățile portugheze au primit informațiile necesare pentru a putea conlucra și colabora cu autoritățile din Germania. Deci, în acest sens, rolul poliției este unul deosebit de important. Mulțumesc și acum domnul Hübner Pickener. Mulțumesc, domnule președinte. Unele agenții pe care le avem în Uniunea Europeană ar putea să fie închise fără să ne dăm seama că s-a întâmplat asta. Sunt însă convins, pe de altă parte, că dacă uh, am începe să ne gândim să închidem Europolul, toată lumea ar fi împotrivă. Europolul a devenit o instituție a întregii Uniuni, Uniuni Europene. A devenit o instituție a proiectului european. Iar Uh, succesele dumneavoastră vă dau dreptate și aș dori să-i mulțumesc domnului director Wainwright care arată că această instituție este responsabilă și um, că cetățenii europeni se pot bucura că există această agenție. Sunt de a, cred că mulți sunt de aceeași părere cu mine și anume că Europolul este cel mai controlat instrument al uh, cooperărilor uh, pol um, polițienești. Și cred că este și una dintre cele mai puternice agenții din Europa. De aceea cred că este logic că n-ar trebui astăzi uh, și la alte reuniuni să ne gândim cum să introducem noi controle pentru o instituție care deja este cea mai controlată din Europa, ci mai degrabă ar trebui să ne concentrăm asupra modului în care am putea utiliza mijloacele actuale pe care le avem la dispoziție pentru a controla uh, Europol, astfel încât și să le dezvoltăm pe acestea, pentru că um, criminalitatea se dezvoltă și noi trebuie să ținem pasul, iar uh, cetățenii, dar și poliția uh, trebuie să um, facă față noilor uh, provocări și uh, trebuie să ne gândim cu toții cum putem contribui la asta. Întreb, dori, rugămintea mea este dacă tot avem alături de noi parlamentari din atâtea țări și care știu ce probleme au în statele membre, E bine, eu propun ca din partea statelor membre să vină propuneri cu privire la domeniile în care Europol ar putea să-și extindă activitatea și cum Europol ar putea fi sprijinit pentru a își extinde activitățile în interesul cetățenilor. Acesta ar fi ideea unei astfel de reuniuni și nu să filozofăm și să ne mai gândim ce alte instrumente de control am putea să creăm astfel încât um, practic cea mai controlată instituție um, a Uniunii Europene să fie uh, paralizată de atâtea controle. Member. Insist, dacă mai sunt și alți membri prezenți în sală care ar dori să ia cuvântul pentru câteva întrebări, comentarii, sugestii, bun, dacă nu, ne întoarcem la panelul nostru de experți și începem cu uh, primul dintre ei, domnul Wainwright. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru întrebări. În ceea ce privește observația foarte bună făcută vizavi de absența unei uh, culturi comune de anchetă în Europa, este unul din handicapurile cu care ne confruntăm în activitatea noastră de zi cu zi de multă vreme încoace. Se referă și la problema legislației comune. Cred că Uniunea Europeană a făcut uh, foarte bine în ultimii 10 ani să-și îmbunătățească uh, cadrul legislativ pentru a permite o mai bună coordonare a acțiunilor polițienești în Uniunea Europeană, în special prin activitatea Eurojust, de exemplu, dar și prin alte instrumente judiciare importante, cum ar fi mandatul european de arest. Însă problema se referea la cultura acțiunilor uh, de poliție și văd că fiecare ofițer care lucrează la noi are o idee proprie bazată pe experiența din țara sa în ceea ce privește anchetarea unei, uh, unui caz. Cred că um, acest cadru european adoptat ne va oferi o excelentă bază pentru a lucra în uh, direcția îmbunătățirii acestei probleme. Uh, și trebuie să transpunem în toate statele membre un nou model comun pentru o activitate polițienească proactivă în Europa. Folosim evaluările strategice pentru a identifica prioritățile strategice și apoi pentru a folosi un mecanism de coordonare foarte eficient care să asigure o activitate operațională cât se poate de eficientă în toate statele membre în aceste domenii prioritare. Prin urmare, la Europol se construiește un centru de coordonare mai puternic pentru a ne asigura că autoritățile polițienești din statele membre pot lupta împotri, împreună împotriva problemelor comune identificate. Vis-a-vis -vis de problema specială a victimelor, o să-i permit doamnei Jimenez Beseril să vorbească despre acest lucru, pentru că știu că uh, are un interes uh, special în acest sens. Ca să răspund doamnei Gomez și uh, vis-a-vis de prezentarea domnului Monar în ceea ce privește costul crimei organizate, am avut o dezbatere să vedem dacă nu, ă, nu ar trebui să includem niște cifre în evaluarea anuală, dar la sfârșit am hotărât să ne abținem, mai ales pentru că nu eram siguri cu privire la nu eram sigur pe materialele pe care le aveam la dispoziție. După cum ați recunoscut deja, uh, este foarte dificil să cuantifici costurile crimei organizate. Există niște costuri brute disponibile, de exemplu daunele cauzate de criminalitatea cibernetică sau chiar magnitudinea traficului internațional de droguri um, are niște estimări, dar uh, Cred că și acestea uh, nu sunt foarte uh, solide. Dar cel mai important este costul pentru societate. Nu e vorba doar de costurile uh, materiale, ci și de costurile indirecte. traficul de droguri asupra costurilor, impactul traficului de droguri asupra costurilor sanitare al unui stat și asupra costurilor sănătății publice din fiecare stat membru în parte. Uh, cu privire la felul în care crima organizată ajută la creșterea tensiunilor sociale în uh, unele comunități, așa numitul factor de teamă. Cum să măsurăm acest factor de teamă de la nivelul comunităților? lucrăm din greu la acest subiect, dar rămâne un uh, subiect foarte dificil și poate ne putem baza pe aportul domnului Monar și al colegilor săi. Uh, în ceea ce privește lupta împotriva corupției, întrebarea doamnei Gomez, sunt de acord că rămâne un element extrem de important. Fără crimă organizată, corupția rămâne un uh, factor de facilitare pentru crimă organizată atât la nivel internațional, dar din păcate chiar și în Europa și este legat de măsura în care statele membre pot să pună în aplicare în mod mai eficient măsurile foarte puternice împotriva spălării banilor, de exemplu, Momentan trebuie să recunosc că Europol nu este foarte activ în acest domeniu. Cred că am putea deveni mai activi, dar este nevoie de un efort coordonat mai puternic la nivelul întregii Uniunii Europene. Și în sfârșit, domnului Percai, îi mulțumesc pentru remarcile foarte drăguțe și pentru observațiile cu privire la viitorul nostru. Sunt de acord că nu e vorba neapărat de mai mult control de care avem nevoie în viitor, ci de mijloace mai eficiente pentru exercitarea acestui control, inclusiv prin controlul Parlamentului. Și, în sfârșit, în ceea ce privește regulamentul viitor, nu e vorba doar pentru de elaborarea unei, unui control democratic, ci despre faptul că avem o oportunitate reală de a, elabor, de a dezvolta competențele nucleu ale acestei organizații pentru a deveni uh, pentru a putea lupta mai bine împotriva crimei organizate în viitor și a avea mai multe capacități, în special în ceea ce privește criminalitatea cibernetică, o amenințare preemptivă la nivelul întregii Europe. Mulțumesc, domnule Wainwright. Urmează doamna uh, Jimenez Veseril. Mulțumesc. Vreau să, să răspund domnului Martini, care se referea la faptul că lipsea din partea Parlamentului european o legislație și atenție sporită față de victime. Vreau să vă spun că împărtășesc pe deplin cele spuse de dumneavoastră și că, într-adevăr, am avut această impresie în momentul în care am ajuns aici, în Parlamentul European, și faptul că lipsea o, un document legislativ și că echilibrul era mai mult înclinat înspre uh, uh agresor decât înspre victimă. Și Uh, pot să vă spun că vom aproba în zilele ce vor urma în plen un document deosebit de important care după un an de zile de discuții și analize este într-adevăr gata. E vorba de Ordinul European de Protecție. Este un ordin de protecție a victimelor, ceea ce înseamnă că dacă o persoană are un ordin de um, restricție în Italia sau în Spania sau în altă țară a Uniunii Europene, acest ordin va fi uh, recunoscut și în celelalte state membre ale europene, fără să trebuiască să relanseze din nou toată procedura. Deci, vedeți, importanța acestui document este deosebit de important, este deosebit de mare, pentru că va permite foarte multor victime să fie într-adevăr protejate. De asemenea, există un lucru. Comisia și-a dat seama că lipsesc anumite documente în ceea ce privește victimele. De aceea se, uh, și-a propus să um, aibă un, un pachet de documente consacrate victimelor și vom avea un fel de lege a victimelor, deci un standard minim comun celor 27 de state membre ale Uniunii Europene care vor permite victimelor anumitor de uh, crime și delicte, spre exemplu în Bulgaria sau în altă țară, dacă sunt urmărite, uh, acestea să fie fie protejate și se pune accentul pe victimele vulnerabile, uh, copiii minori, copii, uh, persoanele cu handicap, persoane victime ale traficului cu carne vie sau persoane victime ale oricărui forme de trafic. Și în momentul de față adunăm, culegem toate informațiile din partea uh, Parlamentelor Naționale. Am cerut acestora să ne trimită contribuții în așa fel încât să putem redacta această lege deosebit de importantă. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum ne întoarcem din nou la domnul profesor Monar pentru observațiile finale. Mulțumesc frumos! O să fac câteva observații suplimentare în ceea ce privește diversitatea și diferențele dintre culturi, la care a făcut referire și domnul director Wainwright. Într-adevăr, acesta continuă să fie o problemă pentru că apar multe fric, uh, fricțiuni și neînțelegeri. Uh, Sigur, trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu o problemă pe termen lung, de fapt, pentru că nu putem armoniza culturile chiar dacă ești, uh, chiar nici măcar directorul Europol nu poate face acest lucru și nici prin legislație europeană nu putem face acest lucru. Fernand Bordel spunea la un moment dat că mentalitățile sunt închisorile pe termen lung. Uh, și cred că aceasta este problema cu care ne uh, confruntăm. Dar Europa joacă un rol foarte constructiv în acest domeniu, reunind ofițerii de poliție pentru a-i face să interacționeze și să înțeleagă că uh, lucrurile se pot rezolva într-un alt stat membru, în alt mod, dar pentru același scop și tot la nivel profesional. Uh, deci eu consider că rolul, european, rolul Europol este esențial, dar importantă rămâne cooperarea la nivel bilateral și multilateral între forțele naționale de poliție. Și nu cred că acest lucru este, lucru este incompatibil cu rolul tot mai mare al Europol. Avem nevoie și de cooperare polițienească bilaterală și așa mai departe. Și în timp, cred că aceste probleme fundamentale pot fi depășite. vis-a-vis -vis de evaluarea costurilor infracționalității, ca să revin la acest punct, este un domeniu foarte dificil din punct de vedere metodologic. Și cred că Europol a elaborat deja o metodologie foarte uh, satisfăcătoare pentru raportul de evaluare a crimei, uh, criminalității organizate, dar Europol nu are resursele pentru a uh, realiza o, um, un studiu cuprinzător și empiric în toate statele membre. Uh, și, uh, prin urmare, un lucru pe care Parlamentul European și Parlamentele Naționale l-ar putea susține este ca Europol să influențeze puțin mai mult decât o face prioritățile în cadrul programelor uh, de cercetare cadru în statele Uniunii Europene, unde sunt disponibili foarte mulți bani pentru studii. Deci, pentru ca Europol să aibă cel puțin o influență asupra definirii domeniilor în care se duc acești bani uh, din uh, domeniul justiției și afacerilor interne, de exemplu, pentru a evalua, evalua costurile criminalității asupra uh, societății ar fi un mod bun de a folosi banii contribuabililor. Și, în sfârșit, în ceea ce privește lupta împotriva corupției, da, corupția continuă să fie o problemă majoră, o problemă delicată totodată, pentru că, deși știm că fără să identificăm uh, un stat membru sau altul, uh, există state membre unde această problemă este mai mare și atunci devine un subiect delicat din punct de vedere politic. Deci, dacă Europol ar avea un uh, mandat mai puternic, nu l-aș invidia pe directorul Wainwright pentru posibilele consecințe asupra organizației sale. Nu înseamnă că nu trebuie să mergem în această direcție. Uniunea Europeană a făcut progrese în combaterea corupției. Avem o platformă legală comună. E una minimalistă, dar cel puțin în comparație cu acum 15 ani s-au înregistrat progrese. Mergem încet, dar mergem înainte. Ceea ce este un lucru bun. În ceea ce privește paradisurile fiscale, Asta depinde integral de statele membre din Consiliu și de faptul ca ele să hotărască uh, acțiuni în, uh, pentru combaterea acestora. Dar, date fiind uh, provocările financiare asupra bugetelor naționale, problem, probabil că pe termen lung climatul va deveni unul mai dur pentru aceste paradisuri fiscale. Și, în sfârșit, uh, o să spun un lucru destul de periculos la sfârșit. Uh, citind rapoartele Europol, eu îmi spun întotdeauna că probabil ei știu foarte multe cu privire la statele membre care sunt uh, rămase în urmă, care nu cooperează, dar rapoartele sunt foarte diplomatice. Ele nu identifică uh, pe băieții răi, ca să spun așa. Dar eu cred că puțin, dacă din când în când am arăta cu degetul pe câte cineva, ar fi util. Am fost foarte impresionat acum câteva luni de, câteva, de un articol al lui Mario Monti în uh, Financial Times, unde spunea că o parte din problema dat- crizei datoriei suverane este excesul de politețe în Uniunea Europeană, faptul că nimeni nu arată cu degetul problemele care sunt în curs să apară. Cred că acest lucru se aplică și altor domenii. Și în domeniul aplicării legii ne confruntăm cu asemenea probleme, iar domnul director Wainwright trebuie să fie un diplomat. Și dar din perspectiva academică, cred totuși că din când în când ar trebui să mai arătăm și cu degetul. Mulțumim frumos, domnule profesor Monar. Ne descurcăm foarte bine uh, cu orarul și vă sugerez ca, fără să mai întârziem, să trecem la ultima sesiune a acestei după amieze, care va dura până la ora 18 și jumătate. Îi invit pe membrii următorului prezidiu, domnul Aled Williams, președintele Colegiului Eurojust, doamna Renata Weber, colega noastră din partea Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne în Parlamentul European. Înțeleg că domnul Jerzy Montag n-a putut să fie să vină astăzi la Bruxelles. Membru al Bundestagului german a anunțat pe ordinea de zi și, în sfârșit, domnul Henri Labai de la Facultatea din Bayonne. Ei ne vor Eh, dumnealui ne va vorbi despre perspectiva academică. Le mulțumim eh, oratorilor care ne părăsesc și trecem mai departe la următorul punct. Ei bine, vă rog să-mi acordați din nou atenție. O să folosim cât de bine putem timpul pe care îl avem, continuând fără nicio întârziere cu punctul următor. Mai întâi, uh, o să vă spun că vom avea o discuție despre construirea unui spațiu judiciar european interconectat cu spațiile judiciare naționale, în special uh, din perspectiva rolului Eurojust. Și de aceea salutăm prezența uh, domnului Aled Williams, președintele Colegiului Eurojust, care va începe cu uh, prima prezentare. Domnule Williams, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a. Președintele îi roagă pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște pentru ca aceia care rămân să poată să asculte prezentarea domnului Aled William. Avem o expresie în engleză. Uh, care spune să votezi cu picioarele. Eu oricum nu o să vă uh, răpesc mai mult de 10 minute cu această prezentare introductivă. Și nici nu o să repet expunerea domnului Wainwright cu privire la seria de controle care există până în prezent, pentru că atât Eurojust cât și Europol uh, sunt vizate de aceeași răspundere democratică. Există însă o diferență între abordarea din cadrul tratatului de la Lisabona pentru Eurojust și Europol. Europol este uh, supusă controlului și, conform tratatului, Eurojust este supusă evaluării și cu siguranță că uh, control este un termen mai direct decât evaluare pentru mine. Ce voi încerca să fac, de fapt, este să răspund pe scurt la două întrebări care vor fi un fel de introducere, cel puțin sper, în munca pe care o face Eurojust. Și prima întrebare se referă la ce tip de răspundere trebuie să se aplice unei organizații cum este Eurojust care în uh, cadrul tratatului anterior era descrisă ca fiind unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene. Și cred că este ușor să vă spun pe scurt ce fel de răspundere nu ar trebui să fie avută în vedere de parlamentele naționale și Parlamentul European, și anume răspunderea operațională. mă bazez pe un raport foarte util elaborat de Parlamentul European privind uh, supravegherea parlamentară a uh, securității și organismelor de spionaj din Uniunea Europeană, menționat și mai devreme în această după masă de doamna Borsellino. De ce nu este bine să existe o răspundere democratică în ceea ce privește chestiunile operaționale ale Eurojust? E bine, răspunsul este foarte simplu. Dacă analizăm misiunea Eurojust, așa cum este ea stabilită în tratatul de la Lisabona, vom vedea că aceasta este sprijinirea și consolidarea coordonării și cooperării între autoritățile naționale de anchetă și urmărire pe baza informațiilor primite de la aceste autorități și de la a informațiilor furnizate de Europol. Prin urmare, Eurojust există în principiu, cel puțin în prezent, pentru a coordona eforturile agențiilor europene, cum este Europol, cum este Frontex sau OLAF, dar și pentru a lucra foarte îndeaproape cu autoritățile naționale de investigație și de urmărire penală. În al doilea rând, și plecând din nou de la problema interfazei dintre Eurojust și autoritățile naționale de anchetare și um, urmărire penală, Eurojust este un organism hibrid, în sensul că este, el este alcătuit atât din uh, procuratori, judecători, ofițeri de poliție din statele membre, cât și din persoane numite direct de Comisia de, uh, Europeană de la Bruxelles. În ceea ce privește uh, separarea pe cifre, Eurojust este o organizație mică, dar eficientă, sper eu. Avem cam 45 de procurori din partea statelor membre care lucrează la Eurojust și sunt plătite de statele membre, sunt plătiți de statele membre în strânsă legătură cu autoritățile acestora, cam 200 de persoane angajate de comisie și mai avem ceea ce văd eu o, ca fiind un mijloc foarte bun de progres în uh, ceea ce privește construirea unui spațiu de uh, securitate, justiție și libertate, așa numiți experți naționali detașați care vin din statele membre, care lucrează la Eurojust, la cazurile operaționale în sine și după aceea se întorc în statele membre pentru a uh, răspândi, sperăm noi, um, valoarea, ideea valorii Eurojust și luptei sale împotriva crimei organizate. Poate aș putea intra uh, în, să vă dau un exemplu pentru a înțelege mai bine care este situația. De exemplu, o autoritate polițienească națională transmite Europol uh, informații în urma arestării unui traficant de droguri. Este uh, luat un telefon mobil, se pun uh, se vede ce numere au fost contactate despre acel uh, telefon. Informațiile sunt transmise Europol, acolo ele sunt uh, procesate și analizate într-unul uh, din dosarele de lucru de analiză de la Europol și se stabilește că acel număr a ținut legătura cu traficanții de droguri din alte state membre se hotărăște că este o operațiune care poate fi uh, continuată ca operațiune proactivă. Există dovezi că e vorba de un grup de criminalitate uh, organizată care acționează și devine clar că pentru a intercepta telefoanele va fi necesar să se obțină autorizații judiciare în anumite state membre. Lucru care nu este simplu întotdeauna datorită uh, diversității de uh, regulamente și legislații care se aplică în cadrul acestor uh, intervenții. Ulterior, va fi necesar să ne asigurăm că conturile bancare ale traficanților de droguri sunt blocate uh, și există norme foarte uh, diferite care se aplică în ceea ce privește înghețarea activelor de la un stat membru la altul. Va exista nevoia de a emite um, mandate europene de arest și Eurojust se implică în strânsă cooperare cu Europol în urma acestui contact inițial. Aici, într-un fel, în termeni foarte conciși, aveți uh, un exemplu despre cum ar trebui să funcționeze lucrurile din perspectiva Eurojust și ce se întâmplă până la urmă atunci când operațiunile se desfășoară și progresează coordonate de către Eurojust și avem cam 150 de reuniuni de coordonare în asemenea cazuri pe parcursul unui an. Controlul efectiv, controlul judiciar exercitat în ceea ce privește un, utilizarea informațiilor și coordonarea acestor acțiuni intrusive întreprinse împotriva presupușilor infractori, toate acestea sunt supuse controlului judiciar național și de aceea eu aș spune că uh, răspunderea democratică a Eurojust nu trebuie să includă activitatea operațională Aș spune doar că este foarte important în ceea ce privește Eurojust și alte organizații europene ca prioritățile să fie stabilite clar la nivel politic și legislativ de către parlamentele europene și naționale. Noi lucrăm pe baza priorităților stabilite pentru noi de către organismele de aici, de la Bruxelles, cu um, bazându-ne totodată și pe aportul legislatorilor de aici. Și mă gândesc și la activitățile COSI și la cerințele din baza articolului 71 că parlamentele uh, naționale și europene, tre- european trebuie notificate cu privire la această activitate. Deci, într-un fel, acestea sunt uh, regulile de bază în ceea ce privește Eurojust. Salutăm uh, răspunderea democratică în toate activitățile noastre, dar în ceea ce privește activitatea operațională, din motivele pe care vi le-am prezentat, și care cred că sunt uh, împărtășite de majoritatea legiuitorilor uh, și ținând seama de activitățile operaționale detaliate, nu ar fi bine să uh, ținem seama și de această categorie. Apoi, cum să îmbunătățim activitatea Eurojust, atât în ceea ce privește impactul operațional, cât și în ceea ce privește uh, răspunderea? Și mai întâi, aș spune că este absolut vital ca statele membre să folosească la maxim cadrul actual disponibil la nivel Eurojust și, în special, din 4 iunie anul acesta, deci de doar câteva luni, statele membre sunt obligate să furnizeze Eurojust detalii despre orice caz de infracțiune uh, cu um, implicații europene. Deci orice caz de uh, infracțiune majoră cu caracter transfrontalier trebuie notificat uh, Eurojust. Există aceste echipe de anchetă comune și în baza acestei decizii promovăm sisteme de coordonare Eurojust, adică birouri virtuale pentru Eurojust în fiecare stat membru. Și, la un nivel mai extins, un alt lucru la fel de important care afectează direct răspunderea democratică atât la nivelul Parlamentului European cât și la nivelul Parlamentelor Naționale este continuarea măsurilor legislative în ceea ce uh, privește Eurojust. Și aici mă gândesc nu doar la articolul 85 și 86 din Tratatul de la Lisabona, menționate, pe care le voi menționa în continuare, ci și la uh, măsuri concrete, și anume Ordinul European de Anchetă, care va crea o revoluție în ceea ce privește uh, cooperarea transfrontalieră în chestiuni penale. Vom uh, elimina astfel sistemul care uh, a folosea atât de mult din timpul uh, puțin pe care îl aveam și vom îmbunătăți cooperarea între statele membre la nivelul acestor infracțiuni transfrontaliere. Bănuiesc că Parlamentul European va primi în mod favorabil propunerea în acest sens și va exista un instrument care va oferi procurorilor și agențiilor de aplicare a legii posibilitatea de a coopera în mod rapid și eficient printr-un instrument de recunoaștere reciprocă cu partenerilor din alte state membre și subliniez acest instrument special dintr-un motiv anume, și anume proporționalitatea. Atunci când acest instrument vine la Parlamentul European și este uh, analizat de parlamentele naționale, există un dezavantaj uh, pe lângă succesul general uh, atribuit uh, mandatului european de arest, și anume aplicarea inadecvată a principiului proporționalității. Dacă legiuitorul se poate asigura că acest principiu al proporționalității este prioritar și este reflectat în mod corespunzător în noua legislație a Uniunii Europene, cred că putem merge uh, putem face un pas semnificativ înainte în combaterea uh, crimei organizate transfrontaliere. Sunt conștient de timp. Menționez articolul 85, regulamentul, propunerea de regulament care vor fi publicate în anul, la anul, uh, în uh, toamnă, deci în toamna lui 2012. Conform articolului 85 există două căi prin care Eurojust poate să fie reformată pentru ca ea să devină mai eficace pe viitor. Există prevederi în, acordul, în articolul 85 care se referă la extinderea puterilor Eurojust. În principiu este vorba de posibilitatea de a iniția uh, anchete și de asemenea posibilitatea de a uh, rezolva conflicte de jurisdicție. Uh, elementul care se va concentra asupra puterilor nu va fi conținut în regulamentul pentru Eurojust, însă ceea ce va trebui să fie luat în vedere de către legiuitor este structura și guvernanța Eurojust. Din nou, în procedura de codecizie, acest lucru oferă Um, posibilitatea de control democratic direct în ceea ce privește politicile, administrația și finanțarea și finanțele Eurojust. Și, în ultimul rând, articolul 86 și posibilitatea unui procuror european conform acestui articol este în mod evident un aspect foarte complex și sensibil și n-aș vrea să intru foarte mult în detaliu cu privire la acesta. Aș dori însă să mă refer la prevederile care există deja în decizia revizuită a Eurojust, care solicită statelor membre să ofere Eurojust în anumite condiții informații cu privire la orice uh, caz cu referire transfrontalieră care se referă la interesele financiare ale Uniunii Europene. Când avem astfel de informații într-un um, caz, Eurojust poate să ofere informații utile pentru uh, legiuitori. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Williams pentru această prezentare rapidă, dar cuprinzătoare a rolului Eurojust. Trecem acum la colega noastră din Parlamentul European, doamna Renate Weber, distinsă membra a Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne și raportor pentru prevenirea uh, conflictelor în exercitarea jurisdicțiilor în uh, proceduri penale. Un uh, raport foarte important. Doamnă Weber, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi, la fel cum am făcut-o și acum un an când am avut uh, ultima reuniune cu cealaltă reuniune cu parlamentele naționale. Eu sprijin aceste tipuri de reuniuni și o mai strânsă cooperare între parlamentele naționale și Parlamentul European. Voi relua acolo unde a încheiat domnul Williams. Ați menționat faptul că în curând vom avea probabil anumite schimbări legislative. Eu nu sunt așa de sigură că va fi prea curând, însă între timp avem timp să ne pregătim și să înțelegem ce dorim să obținem cu această nouă legislație. Și cred că astfel de reuniuni ne ajută foarte mult la fel cum contribuie studiul pe care l-ați menționat un studiu pe care vi-l uh, recomand, uh, pe care l-am primit săptămâna trecută și a fost prezentat ieri în Comisia Libe. Este vorba de un studiu realizat de experți independenți din câteva centre de cercetare și din câteva universități europene unele din recomandările din acest studiu aș dori să vi le împărtășesc și să le discutăm astăzi pentru că se referă la subiectul reuniunii noastre de astăzi. Domnul Williams a spus că unele lucruri n-ar trebui să facă parte din um, controlul democratic și anume partea operațională. Ei bine, să ne gândim ce ar trebui să fie prevăzut în mandatul nostru ca supraveghetor ai agențiilor europene din acest domeniu. Bineînțeles, vorbim de politici, vorbim de administrație, vorbim de finanțe. Nu cred că acestea sunt aspecte controversate. În ceea ce privește politicile, avem putere legislativă însă poate ar fi mai bine să avem discuții mai uh, detaliate cu um, uh, Consiliul de Administrație al Eurojust pentru a vedea unde au nevoie de ajutor în ceea ce privește administrația și finanțele. Cred că în acest Parlament avem uh, Comisia pentru Buget, avem um, Comisia uh, Libe, avem Comisia pentru Control Bugetar Cred că suntem destul de bine echipați. Este însă interesant următorul lucru. Studiul pe care l-am menționat spune cu foarte mare forță că Parlamentul European nu ar trebui să fie implicat în Consiliul de Conducere, în calitate de membru al Consiliului de Conducere, și nici în munca uh, membrilor și a președintelui Eurojust. Astfel, Parlamentul își păstrează neutralitatea în momentul în care își exercită uh, rolul de supraveghetor. Aș spune că este uh, ceva controversat, pentru că există colegi care ar dori să fie mai uh, mai implicați cel puțin în numirea președintelui Eurojust. Bineînțeles, toate acestea mai trebuie însă discutate. Adevărul este că cele mai aspect, cel mai, uh, cele mai sensibile aspecte, când este vorba de supraveghere, este obținerea de informații de la agenții, de la Eurojust, Europol, Frontex. Ce fel de informații trebuie să primim sau ar trebui să avem dreptul să primim. Este interesant. Uh, prima recomandare a acestui studiu spune că este important ca Parlamentul European să se asigure că orice nou aranjament pentru supravegherea acestor agenții să nu servească pentru a Uh, împiedica statele membre de a utiliza aceste platforme ca platforme de cooperare. Cu alte cuvinte, dacă solicităm prea mult de la aceste agenții, povara va fi prea mare, iar statele membre s-ar uh, îndrepta într-o altă direcție sau poate ar prefera cooperarea bilaterală în loc să se adreseze Eurojust sau Europol. Bun. Pe de altă parte, bineînțeles, noi suntem îndreptățiți să primim informații și trebuie să vedem cum găsim echilibrul între aceste două aspecte. Poate sau cu siguranță o parte a răspunsului la această problemă este următorul lucru. Când este vorba de informațiile pe care le solicităm de la aceste agenții, noi nu uităm că și aceste agenții au primit informațiile de la statele membre, fie că sunt uh, servicii uh, de informații, poliție și așa mai departe. Din, de aceea, noi la Parlamentul European trebuie să avem o mare încredere în parlamentele naționale uh, că supraveghează activitatea acestor agenții la nivel național și de aceea cred că trebuie să ne cunoaștem mai bine și să cooperăm mai bine. Pentru că dacă nu facem asta, nu putem uh, face ceea ce se face deja la nivel național. O altă posibilitate ar fi, altfel decât o facem acum, să utilizăm mai mult posibilitatea de a coopera mai bine cu uh, autoritățile comune de supraveghere. Pentru că noi am creat aceste autorități cu un mandat foarte clar de a supraveghea în mod foarte strict aceste agenții, deci ar trebui să lucrăm în mai strânsă cooperare cu ei, pentru că ei sunt cei care au dreptul să analizeze datele, fișierele și apoi să ne sesizeze dacă ceva era greșit sau nu și dacă ceva este greșit, să solicite agențiilor să corecteze acest lucru. La ora actuală, să fim sinceri, ce face Parlamentul este să se întâlnească cu autoritatea de supraveghere în momentul în care aceasta Uh, publică raportul anual. Dar acest lucru nu este suficient. Este important, în același timp, să vă spun că acest studiu spune foarte clar că Parlamentul European nu ar trebui să aibă acces la datele din bazele de date ale agențiilor, deci date trimise de statele membre și de stat, sau de state terțe, pentru că aceasta ar fi o intruziune Uh, necontrolată și o um, intruziune a vieții private. Și este corect. La Parlament, de multe ori, uh, cerem mai multe date. Uneori avem um, motive bune. Eu fac parte dintr-un grup care de multe ori este criticat pentru faptul că um, pune sub semnul întrebării uh, de multe ori proporționalitatea, necesitatea unor legislații. Însă, dacă eu nu primesc suficientă informație, cum pot să fac o evaluare corectă a ceea ce se întâmplă în aceste agenții? și îmi face plăcere să citez din acest studiu când spune informația este oxigenul care hrănește supravegherea. un mandat către o agenție este limitat decât dacă, este, um, um, dacă nu este acompaniat de acces la informații. Și așa și este. Ar trebui să primim informații cu privire la amenințări la securitatea Uniunii Europene și a statelor membre, pentru că fără această informație pentru noi la Parlamentul European ar fi foarte dificil să știm dacă trebuie să schimbăm legislația, dacă trebuie să vă oferim mai multe resurse bugetare, de exemplu, sau dacă trebuie să intervenim în alt mod sau să avem alte tipuri de cooperare. Cum să primim această informație? Din nou, și aici dezbaterile sunt foarte vii în Parlamentul European. Una dintre posibilități pre, uh, prezentate de studiu este crearea unei subcomisii care s-ar ocupa de aceste informații clasificate. Nu toată lumea este de acord cu aceste idei, mulți dintre colegii mei spun nu, ar trebui să fie vorba de informații publice. Și există, bineînțeles, argumente în ambele direcții. Oricum, cred că este necesar un mecanism pentru a permite membrilor Parlamentului European să aibă acces la informații clasificate. Pentru a concluziona, voi spune ceea ce am spus și la început. Uneori nu este necesar să avem legislație nouă. Poate că putem umple golurile printr-o mai bună cooperare încredere în parlamentele naționale, cunoscându-ne mai bine și având încrederea că uh, dumneavoastră vă faceți treaba la nivel uh, local, dar și în același timp îmbunătățirea cooperării noastre cu uh, agențiile pe care le-am creat deja și cărora le-am dat deja un mandat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamne Weber, și acum, înainte de discuția finală, îl ascultăm pe domnul profesor Henri Labail din, uh, de la Facultatea de Drept din Bayon. Bien, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru invitație și să vă mulțumesc pentru această onoare de a putea participa la schimbul de opinii cu reprezentanții Parlamentului European și cu reprezentanții Parlamentelor Naționale. timpul trece, deci voi încerca să fiu cât mai concis și să las deoparte subtilitățile juriștilor care utilizează de multe ori cuvintele cele mai savante, în așa fel încât conținutul să fie absent. Deci voi încerca să vorbesc în mod liber, în mod deschis. Uh, cred că asta este rolul universitarilor. Prima observație, și anume, încetinala cu care spațiul judiciar european se organizează aproape 10 ani de când există Eurojust și uh, uh, el a, a fost înființat în 2002, deci de fapt e vorba de 8 ani, iar marile arbitraje în ceea ce privește arhitectura sistemului represiv în Uniunea Europeană au fost realizate aproape în 2003, în 2004 prin statat, tratatul constituțional, iar de atunci încoace aproape nu s-a mai schimbat nimic. Însă, plecând de la aceste elemente, la ce ne putem aștepta? Care este eficiența pe care o putem spera? Eurojust a fost creat în 2002, o decizie prudentă, foarte prudentă, iar uh, în decembrie 2008 uh, a existat programul de la Stockholm, o strategie de securitate internă, iar această strategie este destul de săracă, echivalentă cu planul de acțiune al Comisiei, care dorește să pună în aplicare acest program de acțiune de la Stockholm. Am să revin asupra acestui lucru. Deci constatarea este simplă și anume, nu e suficient să scrii uh, și să pui între ghilimele, citesc comisia, că e necesar să se întărească încrederea cetățenilor în uh, spațiul judiciar european, ci ar trebui să dovedești mai întâi că și acest spațiu există și că aduce într-adevăr o valoare adăugată în viața de zi cu zi a cetățenilor și la coeziunea pe ansamblu a Uniunii. Iar pentru asta trebuie să plecăm de la tratatul în vigoare. Cel puțin asta știe să facă un profesor de drept, să analizeze textele, codurile, să urmeze, să analizeze jurisprudența pentru a vedea care este semnificația. Și pot să vă spun că juristul se pierde în momentul în care aude vorbindu-se despre cicluri politice, de agende strategice, indicatori de performanță, programe strategice, cuvinte pe care de obicei uh, le utilizăm în agențiile de rating americane, dar nu în probleme legate de drept, de legislație și lupta împotriva criminalității, reprimarea acestei lupt, uh, criminalități, respectarea drepturilor fundamentale ale victimelor, dar și a drepturilor uh, celor vinovați. Și plecând de la această constatare, trei idei simple v-aș expune. Mai întâi, haideți să ne sprijinim pe tratat. Tratatul spune tot. Mă refer la tratatul de la Lisabona, pentru că a, uh, astăzi, să nu cumva să vă înșelați, dar uh, încă mai suntem la stadiul tratatului de la Amsterdam. A doua idee, o idee pe care dumneavoastră, doamnă, ați sintetizat-o adinau și anume următoarele regulamente care se vor adăuga uh, și care vor învia tratatul de la Lisabona, și cea de-a treia idee, haideți să vedem care ar putea să fie viitoarea arhitectură represivă a Uniunii Europene pe viitor. Prima idee, lisabonizarea, între ghilimele, a Eurojust încă nu a avut loc, pentru că uh, dispozitivul în principal dispun, se, se bizuie pe textele din 2002, modificate în 2008, ca și cum tratatul de la Lisabona nici n-ar fi exi- existat. Deci e vorba de o modificare foarte prudentă. Am să revin asupra acestui lucru. Însă nu putem spune că o revoluție de tip Copernic a avut loc uh, în momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Capitolul 4, în uh, titlul 5, plasează uh, spațiul represiv în, sub forma unei cooperări și colaborări între statele membre. Deci, vedeți, nu e vorba de integrare integrare, nu e vorba de subordonare verticală, ci ne aflăm mai degrabă în domeniul cooperării între state membre, pe care un european, colaborare pe care un european o susține, o sprijină și asta în ciuda dispariției pilonilor interguvernamentali. Lucru care ne face să constatăm faptul că nu există un guvern european al judecătorilor care s-ar instaura. Nu există un federalism judiciar autoritățile naționale sunt în continuare uh, miezul dispozitivului, înainte, în timp ce și după. E vorba doar de o cooperare structurală, așa cum spunea domnul Williams adineori care își dorește un fel de intermediere între nivelul național și nivelul european și care este deosebit de complexă, pentru că dacă e să păstrăm o idee plecând de la dificultatea problemei, ideea ar fi următoarea, și anume schema de integrare comunitară se bizuie pe administrațiile naționale mai întâi, aplicarea acestor reguli europene de către administrațiile, naționa- administrațiile naționale. Uniunea Europeană încearcă să dezvolte un mecanism de agenții care este mult mai constrângător decât pur și simplu bizuirea pe administrațiile naționale. E o provocare pentru Uniunea Europeană, e o provocare pentru legislația europeană. Și iată că ajungem acum la o constatare care e pe jumătate și un regret. Eurojustul încă nu își poate utiliza potențialul pe deplin. Acesta nu este pe deplin dezvoltat pentru că originalitatea structurilor sale uh, este destul de importantă. În mod clar, dacă vă uitați la tratat, învingătorul, cel care a avut de câștigat uh, uh, și a câștigat uh, foarte mult ca urmare a tratatului de la Savona, este Eurojust. El este învingătorul uh, cel mai mare, Eurojust. Și aici trebuie să fim atenți la articolul 85 din tratat, care ar trebui să ne permită mâine să avem un raționament diferit, o gândire diferită, cu mai multă eficiență, cu mai multă coordonare și, în ciuda tuturor faptelor, cu un sprijin, și tocmai asta este important, un sprijin, o bizuire pe uh, structurile naționale. Astăzi, rolul Eurojust este unul uh, pur și simplu de consultare, nu are nicio forță obligatorie. Uh, mâine, poi mâine, cei drept, aliniatul 1 ne spune că e vorba doar de o bizuire, însă în aliniatul 2 subliniază faptul că ne se dorește întărirea coordonării, întărirea cooperării. Și atunci ne putem mira, având în vedere liniștea politicoasă referitoare la articolul 85 din partea executivelor europene. Putem înțelege liniștea din partea Consiliului, însă ne poate surprinde liniștea din partea Comisiei. De ce? Și tocmai aici ajung la a doua idee pe care doream să vă propun. Pentru că veți avea, veți avea o, o răspundere în fața istoriei, o răspundere imensă. Într-adevăr, în momentul în care articolul 85 va deveni obiectul unui reg- regulament de aplicare, veți avea o răspundere. Aliniatul 2 al, al articolului 85 vă cere să definiți chestiuni absolut esențiale pentru viitorul arhitecturii represive în spațiul european. Să determinați structura, modul de funcționare, domeniile de acțiune și misiunile Eurojust. Vă dați seama, doar atât. Iar acest lucru cu o listă pe, axată pe trei puncte. Declanșarea unor anchete penale sau propunere de uh, lansarea anchetelor penale, coordonarea anchetelor și întărirea cooperării judiciare și chiar și prin rezolvarea anumitor conflicte, doamnă. Deci vedeți că aici există un element extraordinar care, după părerea mea, va impune legiuitorului european să se gândească în trei direcții. Mai întâi, prima direcție, o direcție, aș spune eu, structurală, această gândire structurală ar trebui să vă facă să vedeți care este starea exactă de judiciarizare a Eurojust. Eurojust nu este o instanță oarecare ca și celelalte, este compusă în principal, dar nu în mod exclusiv din păcate, deci în principal de judecători și procurori. Ori, după părerea mea, uh, nu ar trebui să fie compusă decât de judecători și procurori. Și aceștia sunt cei care uh, ar trebui să se afle eventual sub controlul Curții de Justiție Europene. Deci, din punct de vedere structural, va trebui eventual să stabilim un anumit număr de uh, actualizări. Haideți să vă provoc. V-am spus de la bun început că vă voi provoca. Nu sunt sigur că o să fie chiar o idee atât de bună ca uh, Uh, salariile membrilor naționali din Eurojust să depindă de uh, propriile lor state membre. Nu mi se pare garanția cea mai bună pentru ca aceștia să fie într-adevăr independenți, uh, să-și exercite o, funcție și să aibă o privire critică. aceasta era prima gândire structurală. A doua direcție de gândire. Eurojust este, de fapt, o agenție care nu are statut. Deci e o chestiune legată de modul de funcționare. Nu, Eurojust nu poate să rămână așa cum e. Aici nu înseamnă că vrem să acordăm Eurojustului o putere de anchetă directă pe teren la fața locului. Nu. Absolut deloc. Ci, pur și simplu, trebuie să înțelegem din punct de vedere al modului de funcționare că dacă anchetele țin de statele membre, este tot atât de important ca și statele membre să se achite de obligațiile și îndatoririle lor. Uh, la care au subscris în mod liber și pe bază voluntară, semnând tratatul. Uh, și au subscris chiar și uh, tărâind picioarele. Și vă invit să citiți declarația 27 care a însoțit tratatul de la Lisabona și în care statele membre exprimă în mod clar temerile lor Uh, spunând, regulamentele vor trebui să țină seama de practicile naționale uh, aplicabile în cazul, de, în cazul în care există anchete. Deci asta vedeți că nu e un entuziasm 100%. Și cea de-a treia direcție, și e un aspect determinant, dumneavoastră v-ați referit îndelung la acest aspect, doamnă, și nu am să-l dezvolt prea mult, și anume evaluarea. Într-adevăr, ultimul aliniat din articolul 85 vă spune că aceste regulamente vor fixa, într-adevăr, posibilitățile pe care le va avea Parlamentul European și Parlamentele Naționale să fie asociate la activitățile Eurojust. Întrebarea următoare, următoare este Uh, una deosebit de importantă. Eurojust, după cum am spus, nu este o instituție oarecare ca toate celelalte. Domnul președinte, aș, vă întrerup pentru că trebuie neapărat să terminăm la ora șase și jumătate și mai sunt încă foarte mulți uh, colegi care doresc să ia cuvântul. Foarte bine, două minute atunci. Eurojust ar trebui să fie uh, compusă de uh, judecători. Și atunci cum Eurojust ar putea să fie controlat de către legiuitor, având în vedere separarea puterilor? Ultimul punct și concluzia. Strategia de sigur, securitate, siguranță internă a Uniunii Europene despre care uh, vorbim, citează doar de trei ori, numește doar de trei ori Eurojustul. Vedeți cât de, mult, cât de important pare acesta. Din păcate nu am timp să dezvolt această paranteză, dar am să termin reluând argumentul colegului meu Monar și anume că ar trebui din când în când să numim care sunt elevii leneși din clasă. Și raportul de activitate 2010 al Eurojust vă permite să vedeți care sunt dificultățile concret. E adevărat, 1440 de afaceri, dosare, din care 1415 au fost importante. Suntem noi chiar siguri că pentru câteva sute de milioane de cetățeni, 1400 de uh, dosare reprezintă într-adevăr o îmbunătățire semnificativă a securității? Nu sunt sigur. În al doilea rând, un stat, și nu vă spun cine e, o insulă din Mediterana, n-a trimis nici măcar un singur dosar în 2010 la Eurojust. Deci, e un adevărat paradis terestru acolo. În al treilea constat, Luxemburgul, el singur, a pus mai multe întrebări decât tot regatul Spaniei. Nu mi-am dat niciodată seama că Luxemburgul era atât de comparabil cu Chicago în cea, pe, pe vremea prohibiției. Uh, Olanda trimite tot atât de multe afaceri și dosare precum uh, Republica Franceză. Ori unii sunt, uh, uh au prea multe dosare și se cred prea mari, ori, uh, știu eu, există o eroare undeva. Și dacă îmi permiteți la final o ultimă observație, cu siguranță e nevoie de un loc, de o, mm, o instituție în care să se afirme faptul că credibilitatea spațiului european de securitate, libertate și justiție nu ține neapărat de principii, ci de eficacitate. Și aveți onoarea de a fi găsit acest loc. Mulțumesc! spune domnul președinte, uh, pentru această analiză și pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a uh, scurta oarecum prezentarea dumneavoastră. Iată, aici suntem, suntem gata să lansăm uh, discuțiile. Uh, câțiva colegi doresc să iau cuvântul. Deci există membri care doresc să contribuie la discuții, după care vom da cuvântul experților din panel. Și mai întâi, doamna Ena Talen Fine din uh, Parlamentul finlandez, uh, suedez. Mulțumesc frumos, domnule președinte, onorați colegi. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi Parlamentului European și Comisiei Libe pentru această după-amiază interesantă. Cred că este important să ne întâlnim ca membri ai parlamentelor, fie că e vorba de parlamente naționale sau de Parlamentul European. pentru eh, cred că este important să avem ocazia să discutăm aceste subiecte atât de esențiale. Combaterea criminalității transfrontaliere necesită cooperare internațională. Autoritățile polițienești naționale și parchetele uh, naționale trebuie să aibă ocazia să uh, colaboreze la închetele majore care privesc mai multe țări. În acest context, este important să se sublinieze uh, să se găsească echilibrul necesar între măsurile de prevenire a criminalității și cele de, a prote- de protecție a drepturilor persoanelor. Eurojust și rețeaua judiciară europeană au dobândit un rol tot mai mare în eforturile de a îmbunătăți cooperarea în domeniul dreptului penal. Și câteva dintre exemplele prezentate de domnul Williams sunt foarte importante. De fapt, toate aceste exemple sunt foarte importante. Este important să continuăm eforturile în cadrul Uniunii pentru a îmbunătăți cooperarea în domeniul dreptului penal. Totodată, trebuie să clarificăm care ar trebui să fie responsabilitățile autorităților naționale și ce se poate pune în practică mai eficient la nivel european. Aici vrem să subliniem rolul central al cooperării interguvernamentale în cadrul Eurojust. După părerea noastră, la acest nivel trebuie să continue dezvoltarea cooperării un uh, parchet uh, european nu va fi mai bine echipat să soluționeze problemele de cooperare decât uh, cele pe care, le-am pe care le rezolvăm chiar astăzi. Mai mult este important să evaluăm efectele măsurilor decise anterior pentru a stabili dacă sunt proporționale cu scopul lor. Trebuie să continuăm pe calea adoptată și să întărim încrederea reciprocă între statele membre, unde Fundația pentru Cooperare este principiul recunoașterii reciproce a deciziilor în materie penală. Este o sarcină complexă care trebuie um, să se soluționeze în timp. În acest context, este de asemenea important să ținem seama de sistemele juridice individuale ale statelor membre și de uh, respectarea principiilor naționale fundamentale în domeniul dreptului penal. De aceea, aș dori încă o dată să subliniez importanța cooperării interguvernamentale în cadrul Eurojust. Iar mâine, în sesiunea de încheiere, voi reveni la problema controlului parlamentar asupra Europol și Eurojust. Mulțumesc! Pentru că văd mai multe mâini ridicate, vă reamintesc uh, importanța constrângerilor de timp și anume să terminăm această sesiune până la ora 18 și jumătate. Urmează domnul Basilichi Sologlu din partea Parlamentului Elen. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru această invitație. Adevărat o onoare să mă aflu aici. Mai ales în această perioadă de criză, criză cu care se confruntă țara mea. Știm că corupția în perioada de criză crește, crește întotdeauna și există Uh, anumite interese de afaceri care întinează politica. În plus de aceasta și delicvența crește, criminalitatea crește din cauza crizei. Iar toate aceste elemente uh, primesc și un caracter, aș spune eu, transfrontalier. Însă ceea ce se întâmplă este că intervin și actori din afara Uniunii Europene. Uh, în fond, Eurojust este o structură care ajută parlamentele naționale. Um, de asemenea, este o structură care uh, intervine în diferitele, um, cu, cu sprijin în diferitele uh, structuri penale din statele membre. E vorba de studii, e vorba de uh, mecanisme permanente care pot să Uh, definească cum anume evoluează procedurile judiciare în statele membre. E vorba de acea posibilitate de a studia dacă, într-adevăr, legislația și prevederile europene sunt, într-adevăr, implementate și aplicate în legislația națională și dacă Eurojust uh, execută într-adevăr prevederile care sunt uh, adoptate în uh, parlamentele naționale, spre exemplu uh, textele legate de protecția minorilor. Putem astfel vedea ce se întâmplă în momentul în care există persoane care nu aparțin, nu sunt persoane resortisante ale țărilor din Uniunea Europeană și aș avea o întrebare pe care aș dori să o adresez domnului profesor Labail. Aș dori să știu dacă există vreo intenție de a crea o jurisprudență și dacă la un moment dat Eurojust va putea să se bazeze pe euro uh, pe prudență. Mulțumesc, care cuvântul doamna Kinga Gonț. Uh, Mulțumesc frumos. Câteva observații foarte scurte și întrebări. Domnul Williams vorbea despre Ordinul European de Protecție și a spus și noastră că e un pas uh, foarte bun înainte. Lucru cu care sunt de acord. Credeți că, ulterior, pe baza acestui ordin european de protecție, autoritățile naționale vor fi forțate să coopereze mai bine, mai rapid și mai eficient și acest lucru va avea un efect asupra în construirii încrederii de care să profităm și în viitor, în alte ocazii? O altă întrebare. Eurojust are capacitatea de a prelucra datele cu caracter personal. Se ridică astfel problema uh, controlului democratic și protecției datelor cu caracter personal. Ce credeți despre acest lucru? Totodată am vrut să vă întreb uh, ceva vis-a-vis -vis de această politețe, efectul arătării cu degetul, dacă nu ați vrea să faceți uz de acest mecanism în viitor. Mulțumesc frumos. Președintele, mulțumesc din partea Senatului Italiei, domnul Alberto Meritati. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu voi fi telegrafic în intervenția mea, dar am nevoie, mai, vreau să fac două observații preliminare. O să revin la ceea ce spunea colega din Grecia. Ce se întâmplă cu contribuțiile noastre? Sunt uh, luate în considerare? Există uh, un discurs care se deschide cu acest sens, pentru că dacă nu, prezența noastră în această sală uh, Uh, acum, în această uh, vremuri de criză, devine problematică. Uh, deci ce vreau să știu este dacă se ține seama de ceea ce spunem noi aici și cum. Iar a doua idee, doamna Alfano a vorbit și ea despre acest lucru, Consiliul Europei are nevoie de un comitet temporar într-o formă sau alta care să reunească membrii competenți să vorbească despre uh, criminalitatea transfrontalieră care evoluează și are efecte uh, grave în spațiul de libertate, securitate și justiție. Există un fenomen care se extinde în Europa. Eu mă tem că nu mai este o problemă națională, ci una internațională. Ce face Europa pentru a lupta împotriva acestui atac asupra libertății cetățenilor? Și uh, vorbind despre Europol și Eurojust, uh, oare nu putem vorbi despre una fără să vorbim despre cealaltă? Ei bine, nu, pentru că sunt două aspecte ale aceleiași realități. Trebuie să fim clari cu privire la acest lucru. Domnule președinte, noi toți suntem cu mult uh, în urmă. De ani de zile nu am discutat despre ceea ce pot face Europol și Eurojust. Cu ceva vreme în urmă am auzit despre ce se întâmplă, cum se poate crea jurisprudență, dar cum să facem acest lucru? Mai întâi trebuie să definim sarcinile Eurojust. Este o contradicție majoră dacă vorbim despre Eurojust fără judecători. Avem uh, procurori, 45 la număr, 200 de alte persoane care nu știu exact ce fac, nu știu care sunt calificările lor, deci nu pot să spun nimic despre ei și 15 experți. Deci avem o organizație descrisă ca fiind mică, dar eficientă. Eu sunt, uh, am îndoieli în ceea ce privește eficiența. Nu mă refer la cei care uh, lucrează acolo, ci despre, la eficiența structurii sale. Încerc să respect timpul pe care l-am alocat uh, și uh, să facă o propunere, pentru că dacă nu vorbesc degeaba, nu? Trebuie să acționăm repede și să acordăm puteri specifice. Europol și Eurojust nu pot avea doar sarcini de coordonare. Ele trebuie să fie utile și dincolo de acest nivel. Reprezentantul Eurojust a spus că speră ca statele membre să se adreseze mai mult aceste instituții. Dar nu te poți aștepta ca oamenii să se adreseze unei organizații doar pe baza unor previziuni. Organizația trebuie să fie utilă, are nevoie de o bază de date. trebuie să poată uh, investiga, statele membre trebuie să predea datele în uh, această bază de date. Trebuie să se acționeze uh, pe baza unor, uh, unei baze de date puse în colaborare cu bazele de date naționale. Știu că nu mai am timp, dar vreau să-mi exprim îngrijorarea. Nu îmi place faptul că suntem aici și spun aceste lucruri doar la nivel formal. Uh, ca și când nu am putea spune ce vrem și, nu putem, și dacă nu putem contribui la evoluția lucrurilor, ce rost are să fim aici? Din partea Parlamentului Elen, acum, spune președintele, domnul Constantino Savaras. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îl salut pe domnul profesor, invitatul nostru, pentru că e adevărat că uh, cuvintele sale, criticile sale au fost de un nivel excelent. Și, în același timp, aș dori să vă mărturisesc că avem nevoie de un fel de catarsis în ceea ce privește multe dintre instrumentele europene, tocmai pentru a ști exact despre ce anume discutăm, pentru a ști exact la ce anume ne referim în momentul în care utilizăm anumite, anumiți termeni, anumite instrumente, pentru că multe dintre aceste instrumente sunt uh, pompoase, însă nu prea știm ce ascund în, urma, în spatele acestei uh, Uh, atitudini pompoase. Se vorbește despre un spațiu de securitate, un spațiu juridic unic. Este evident că în materie de jurisprudență, competențele sunt de fapt în rândul statelor membre. Și de aceea, nicio activitate în acest spațiu unic nu ar putea să meargă mai departe decât uh, anumite subiecte, aș spune eu, prejudiciare. Ceea ce este important să subliniem este că la un moment dat cetățeanul european pentru a fi în centrul uh, proiectului european, construcției europene, va trebui să uh, Uh, noteze rezultatele muncii depuse de Europol și Eurojust. Din păcate, există foarte multe delicte și crime pe care le-a, și insuficiențe pe care le-a uh, enumerat invitatul nostru și care nu sunt rezolvate. Spre exemplu, corupția. Corupția în cazul posturilor publice, Eurojust, Europol, au un caracter transfrontalier care Uh, se referă la foarte multe țări de anvergură în Uniunea Europeană, dar de multe ori lumea se preface că nu se știe acest lucru și noi trebuie să controlăm Eurojust și să vedem dacă într-adevăr își realizează munca așa cum trebuie, pentru ca să fie într-adevăr un instrument util pentru crearea acestui spațiu unic de libertate și securitate. Însă ceea ce se întâmplă este că pentru asta ar trebui să știm exact care este structura sa și să fim convinși înainte de toate că o astfel de structură poate poate fi eficientă și atunci, înainte de toate, ar trebui ca aceste instituții să răspundă direct față de contribuabilii europeni. Doar o explicație, spune domnul președinte, aici, în Parlamentul European, condiția pentru muncă este respectarea timpului. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să vă uh, amintesc importanța respectării timpului. Uh, la 18.30 de obicei uh, nu mai dispunem de interpretare. Așa funcționează lucrurile aici, deci este foarte important să uh, respectăm timpul. Bineînțeles că nu suntem aici pentru a discuta în mod exhaustiv rolul Eurojust, Euro, Eurojust Europol, fiecare dintre noi am putea vorbi foarte mult timp despre asta, dar suntem aici să răspundem la întrebări uh, în mod foarte scurt. La unele întrebări uh, foarte clare. Domnul Conceta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez două lucruri lucruri care au uh, reieșit din intervențiile uh, celor din parlamentele naționale. În primul rând, rolul Eurojust. Sunt de acord că trebuie să lisabonizăm Eurojust, dar cred că trebuie să lisabonizăm întreaga uh, administrare a domeniului justiție și afaceri interne, pentru că cred că există o uh, abordare complet uh, diferită. Lucrurile depind de statele naționale, iar criminalitatea a devenit internațională și globală. Încă un aspect important, mandatul european de arestare, care cred că seamănă foarte mult cu mandatul european de anchetă și cred că pentru aceste instrumente uh, aceste reuniuni sunt foarte importante pentru că aflăm ce fac toți ceilalți. Mandatul european de, de anchetă, conform planului Consiliului, cu care eu nu sunt de acord, poate să uh, apară, deci un astfel de mandat poate să apară dintr-o țară pentru că în anumite țări uh, uh, mandatele de investigare, de anchetă vin din, de la poliție, e bine, un astfel de mandat poate să vină dintr-o țară și să se prezinte într-o altă țară unde drepturile cetățenilor sunt protejate. Deci, uh, mandatul european de anchetă ar trebui să fie mutat la Eurojust, care ar putea să joace un rol în evaluarea unei astfel de investigații, de anchete. Și cred că asta ar fi foarte util. Dar nu este o limitare pentru Eurojust faptul că nu poate să își pornească propriile anchete. Am auzit că unele state membre furnizează informații și altele nu. Situația este foarte clară. Trebuie să lucrăm cu rapoarte specifice pentru ca Eurojust să aibă puterea de inițiativă, astfel încât un ordin, astfel încât uh, să obținem aceleași rezultate ca și cum uh, mandatul de anchetă. Am să le amintesc și uh, experților importanță de a uh, își respecta uh, timpul. Mulțumesc! Voi răspunde pe scurt două puncte. În primul rând, protecția datelor. Nu voi răspunde la puncte individuale, dar în general, protecția datelor la Eurojust nu cred că este un motiv de preocupare, din două motive. În primul rând, pentru că, în primul rând, uh, deținătorul informației este dintr-un stat membru, fie că, fie că această informație a fost transmisă Europol sau Eurojust, proprietarul acelei informații rămâne uh, statul membru. Când, este, când sunt utilizate aceste date, uh, va fi doar în proceduri uh, judiciare sau în justiție. În al doilea rând, avem un control al uh, modului în care uh, uh, tratăm datele din, prin intermediul uh, autorităților comune de supraveghere. În al doilea rând, am ascultat criticile pe care le-ați făcut cu privire la Eurojust. Trebuie să vă spun că nu accept o serie întreagă dintre aceste critici. Eurojust și bineînțeles că vă așteptați să spun asta, dar Eurojust a fost un succes în cei 10 ani din, în care a existat. Oferim asistență utilă anchetatorilor și procurorilor pentru că se întorc la, și faptul că se întorc la noi arată asta. Ceea ce accept ca și critică este că ar trebui să tragem învățăm, învățăminte de pe urma cazilor pe care, cazurilor pe care le avem. Uh, Eurojust ar trebui să fie un centru de expertiză. Mulțumim, doamna Weber. Doar pe scurt, dacă dorim într-adevăr să avem o, o, un spațiu de libertate, securitate și justiție în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim că în viitor Eurojust trebuie să devină mai mult decât este la ora actuală. a fost creat acum 10 ani și încet, încet, uh, pe măsură ce a câștigat încrederea din partea statelor membre, uh, uh, a făcut progrese. Însă, în Consiliu, guvernele sunt cele care sunt reticente să ofere mai multe puteri eurojust și să permită trecerea la următorul nivel de activitate. Mulțumim, profesorul, domnul profesor Laval. Le priori... Un singur cuvânt. Prioritățile, este important să spunem acest lucru în fața noastră, prioritățile le, sunt fixate de Consiliul European prin articolul 68 din tratat. Este diferit de uh, sistemele naționale. Aici e vorba de Consiliul European, adică uh, șefii de state și de guvern. La pagina 60 a raportului din 2010 al Eurojust aveți o situație foarte bună pentru a înțelege encefalograma acestei organizații. Uh, sunt de acord cu uh, antevorbitorii mei. Eurojust este o instituție remarcabilă. Este nucleul viitoarei Europe judiciare și Eurojust are nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a-și uh, exprima potențialul considerabil pe care îl pune la dispoziție uh, tratatul. Președintele, vă mulțumim frumos pentru claritate, pentru conciziune și, în sfârșit, vă reamintesc că mâine vom avea uh, plăcerea de a fi co- uh, prezidați de Lord Henry of Chiswick, un membru al Camerei Lorzilor Regatului Unit. Înțeleg că el va prezida ședința de mâine dimineață și vă rog să nu uitați că este important să vă reînnoiți uh, legitimația pentru a intra în clădire. Din motive de securitate, uh, aceste legitimații sunt valabile doar câte o zi. Deci mâine fiecare membru din sală va găsi exact acolo unde, de unde și-a luat și astăzi legitimația, va găsi o nouă legitimație. Acum sunteți cu toții invitați la uh, cocktailul uh, care are loc în uh, spațiul mezanin uh, din clădirea Paul Henri Spac, etajul al doilea. Vă mulțumim frumos că ați venit și ne vedem mâine. And thanks to interpreters.